Iniziamo. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto alcune informazioni. Bună dimineața tuturor. În primul rând, comunicările președintelui. Am trecut peste câteva puncte din ordinea de zi de astăzi și am amânat punctul 6, protecția animalelor în timpul transportului. pentru reuniunea de pe 30 mai. Dar la punctul 7, prezentarea Comisiei privind viitoarele criterii de desemnare a, zonele, a zonelor defavorizate, acest punct va fi pus pe ordinea de zi la următoarea reuniune a Comisiei pe 8 mai. Îmi pare rău că ieri ne-am uh, lungit un pic pe ajutoarele directe pe primul pilon, pentru că acest subiect a generat mult interes pentru foarte mulți colegi. Și, cum spuneam, punctele rămase nediscutate ieri vor fi discutate pe, în ședința de pe 8 mai. Astăzi avem iarăși foarte multe uh, lucruri pe ordinea de zi. Domnul comisar Cioloș trebuie să uh, vină la noi, apoi avem opinia, avizul Curții de Conturi cu domnul Michel Creton, așa încât începem direct cu punctul 8 de pe ordinea de zi, modificarea directivei 64-432 în ceea ce privește bazele de date electronice care fac parte din rețelele de supraveghere din statele membre. James Nicholson este raportor. Doriți să interveniți? Nu? Atunci putem trece direct la voturi. De fapt, este un singur vot aici. Un singur amendament, un singur vot. S-a deschis votul. Sau doriți să ridicați mâna? Bun, ridicați mâna. Atunci cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc foarte mult. Felicitări, Jim. Pentru acest al doilea uh, raport uh, a fost vorba despre o modificare a propunerii comisiei. În ceea ce privește etichetarea facultativă a cărnii de vită și mânzat, aceasta a fost amânată. În votul final, pentru, împotrivă, abțineri, acesta este votul final, cum spuneam, deci poate ar fi bine să verificăm. Domnul Papastancos a sugerat să facem o verificare electronică, dar se pare că glumea doar. Punctul nou cum am spus, se amână în ceea ce privește etichetarea facultativă, pentru că propunerea Comisiei s-a modificat și ajungem la punctul 10, crearea unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole. Un raport al domnului Giancarlo Scotta. Vă reamintesc că vorbim despre rețelele de contabilitate, așa zisele RICA, pentru a avea statistici în ceea ce privește activitatea economică a exploatațiilor agricole, instrument înființat în 1975 ca instrument care să servească drept fundament pentru stabilirea de politici. Acesta a fost modificat în timp pentru a ține pasul cu modificările aduse PAC, așa încât acum trebuie să ne aliniem și cu tratatul de la Lisabona. Este unul, una dintre multele, uh, unul dintre multele dosare de apropiere. Giancarlo, ai cuvântul. Așa cum am spus deja, domnule președinte, ERICA adică este un instrument foarte important atunci când vorbim despre politicile privind veniturile și activitatea economică sau costurile operaționale. Permite Comisiei să evalueze situația economică pe baza diversilor indicatori în ceea ce privește venituri, productivitate și costurile de producție. Informațiile pe care le primim din RICA oferă sprijin și pentru diverse institute de cercetare care analizează și au modele pentru calcularea um, politicilor privind fermele în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Nu nu vom schimba aici fundamental RICA, ci dorim doar să aliniem par părțile executive în ceea ce privește articolele 290 și 291 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special actele delegate. Deci avem o modificare a regulamentului și singura modificare pe care aș sugera-o eu este să subliniem sprijinul pentru uh, website-ul cu datele RICA. Comisia ar trebui să se asigure că acest sprijin continuă. Mulțumesc, Giancarlo. Dorește cineva de la Comisie să intervină? Cred că domnul Baltovici ar trebui să intervină din partea DigiAgri. Eu nu am niciun comentariu. Mulțumesc. Dacă nu mai este nimeni care dorește să intervină, o să vă spun doar că dacă vor apărea modificări... Nu, de fapt, Rita dorește să intervină. Anmerken, dass wir bei diesem Bericht auch darauf... Dați-mi voie să vă atrag atenția că în cazul acestui raport trebuie să ținem cont și de actele delegate. nu e posibil să predăm permanent responsabilități comisiei. Am uh, observat că de ani de zile discutăm cum, uh, despre relația în uh, lanțul de transport al alimentului, alimentelor. Avem în acest context date din anii 60. Vrem ca Uh, piața să funcționeze în ciuda subvențiilor și în continuare cerem toate aceste date învechite. Cred că și acest sistem ar trebui să fie înnoit. Trebuie să avem curajul de a schimba statisticile și sistemele vechi care nu mai au nimic de a face cu realitatea. Să nu uităm că în acel context doar datele marilor companii sunt colectate și pe baza acestor date uh, creăm sisteme generalizate pentru absolut toți producătorii. Deci haideți să ținem cont și de lucrul acesta. Trebuie să ne gândim că poate ar fi momentul să schimbăm regulile vechi și învechite. Eu vreau să vă întreb în ce măsură toate aceste date sunt necesare pentru noi uh, sau, din potrivă, ar trebui modificate. Iar în ceea ce privește accesibilitatea și transparența, dați-mi voie să vă spun că nu e posibil ca agricultorul să fie obligat să ofere toate aceste date pe internet. Să nu uităm că vorbim în special despre, despre exploatații mici care au nevoie de un avantaj competitiv, avantaj competitiv pe care îl pierd în momentul în care își pun pe internet toate datele. Deci prea multă transparență, să nu uităm, strică. Mulțumesc. Molto bene, grazie all'onorevole. Mulțumesc foarte mult. Este un subiect într-adevăr destul de dificil atunci când vorbim despre aliniere. Avem niște oportunități aici de a uh, Uh, eficientiza un pic legislația europeană, ținând cont și de tratatul de la Lisabona și de spiritul acestuia, pentru că și asta este important pentru noi în Parlament și în cadrul Comisiei. Am uh, modificat, într-adevăr, modul în care operăm prin procesul de codecizie, așa încât să nu pierdem la negocieri ceea ce uh, am obținut deja prin tratatul de la Lisabona. Mulțumesc! Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește aceste baze de date, în Germania exista o lege conform căreia guvern, guvernul uh, german este obligat anual să prezinte datele agricole, agrare, anual în fața uh, Parlamentului. În fiecare an, această devoalare a informațiilor a dus la neînțelegeri în sânul opiniei publice. Știm prea bine că există anumite produse care generează venituri mari, spre, precum uh, abatoarele. Abatoarele aveau în anul 2009 câștiguri de 80% în comparație cu anul uh, anterior. Deci vedem că și, în plus, în anul care a urmat, uh, cifra de afacere a acestor uh, abatoare a crescut și mai mult și asta din pot- sau datorită schimbării bazei de calculare. Doar uh, schimbarea sistemului a dus la această, practic, artificială creșterea a, pro, a profiturilor. Deci vedeți că această transparență, dar transparență segmentată, a dus la mari neînțelegeri în sânul opiniei publice, lucru pe care, bineînțeles, lucru care, bineînțeles, nu a mulțumit pe nimeni. Din fericire, acum s-a schimbat legea și acest raport uh, este prezentat doar o dată la patru ani. Bine, adesso Michel Dantena a chiesto la parola. Mulțumesc, Albert. Michel? Da, cred că nu doar, în Germania, nu doar în Germania este o problemă, pentru că și în Franța avem uh, polemici imediat după publicarea statisticilor. Aș vrea să vă reamintesc că în pachetul lapte am avut deja, am insistat deja pe necesitatea de a avea date economice care să fie fiabile, astfel încât operatorii, dincolo de cei de operatorii mari, să știe care este realitatea pe piață. Avem nevoie și de transparență și, fără îndoială, trebuie să analizăm datele care sunt în RICA astăzi, dar Adaug că la articolul 17 din, din, de la OMC vorbim și despre situația economică a sectorului. Deci trebuie să putem interveni asupra prețurilor și atunci ar trebui să avem instrumentele necesare care să uh, reacționeze mai bine trebuie să avem o urmărire a evoluției prețurilor și în raportul meu eu aș propune o crearea unui observator uh, european al prețurilor pentru a avea date transparente la nivel comunitar. Mulțumesc! Grazie Michel, assolutamente condivido la tua osservazione. Mulțumesc, sunt perfect de acord cu tine, Michel, în ceea ce privește importanța de a avea date exacte pentru luarea de decizii pe baza unor date și nu pe baza speculațiilor. Le reamintesc colegilor că data limită este, pentru depunerea amendamentelor este 8 mai la prânz, pentru a putea acoperi o parte din problemele care au fost deja ridicate. Aș dori să întreb Comisia dacă dorește să intervină. Nici aici, domnul Batoviș nu vrea să intervină. Don Carlo, vrei să spui ceva? Nu, nici tu n-ai nimic de spus. Bun, atunci, mulțumesc Carlo Scota. și vom ține cont de toate observațiile făcute. Încă o dată, repet, 8 mai este data limită pentru depunerea amendamentelor. Punctul 11 acum, dispoziții comune privind fondurile europene și abrogarea regulamentului 1083 din 2006 este un raport al domnului Salvatore Carona, care nu se află în sala astăzi, pentru că pe parcursul acestei săptămâni are niște probleme de rezolvat acasă, astfel încât îi dau cuvântul uh, coordonatorului de grup, domnul Cabula Santos. Acesta este un aviz redactat de comisia noastră pentru dezvoltarea regională, deci este pentru Comisia Regii. Este un raport orizontal pentru că dispozițiile comune se ocupă de toate fondurile europene multianuale și sunt extrem de importante pentru toate politicile din Europa care se ocupă de dezvoltarea rurală. Este, deci, un subiect foarte important. Luis, dorești să ne ofer câteva informații înainte de a începe dezbaterea? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa cum ai spus și tu, Salvatore nu poate să fie aici. Îmi pare rău pentru el, trebuie să spun. Și cred că ar fi bine să avem o scurtă introducere a acestui proiect de aviz, pentru că, după cum vedeți, este un instrument extrem de important. Suntem cu toții de acord că trebuie să avem aceste dispoziții comune și să avem o abordare coerentă. Nu știu în practică dacă avem o abordare coordonată, pentru că s-ar putea să ducă la niște probleme, dar măcar în teorie ar trebui ca să fie coordonată. Avizul uh, domnului Carona are o abordare pozitivă față de propunerea comisiei, dar pe cinci puncte specifice spune că nu este de acord și vine cu amendamente. Primul punct concentrarea tematică este un lucru bun, dar uh, se pare că avem uh, prea multă flexibilitate, ceea ce se aduce la probleme în politica de coeziune. Încercarea de a identifica necesitățile la nivelul cel mai de jos este destul de dificil prin această abordare. În Canona analizează critic și diversele niveluri de guvernare, în special uh, abordarea față de subsidiaritate, pe care o consideră subminată pentru că autoritățile locale și regionale nu sunt suficient de implicate. Se pare că există o legătură doar cu guvernele centrale din uh, Uniunea Europeană. Domnul Carona este îngrijorat și de condiționalitatea macroeconomică. Comisia, în propunerea sa, încearcă să consolideze legislația privind uh, condiționalitatea, dar este o legătură cu uh, suma totală de fonduri disponibile în cadrul măsurilor actuale și raportorul spune că nu putem accepta așa ceva. Așa cum s-a spus de mai multe ori până acum, rezerva pentru șomaj și înghețarea a 5% pe o anumită perioadă de uh, pe o anumită perioadă bugetară Raportorul consideră că s-au stabilit niște țeluri foarte joase pentru a um, putea profita de rezervă și nu acesta ar trebui să fie scopul utilizării pe termen scurt a datelor. Comisia sugerează prin, uh, că ar trebui să ne folosim de acte delegate și raportorul nostru consideră și sunt perfect de acord cu domnia sa că este un subiect extrem de important și că Parlamentul nu poate pur și simplu să ofere un cec în alb Comisiei în ceea ce privește actele delegate. Deci acestea sunt cele cinci puncte care mie mi se par semnificative și care au fost menționate de raportor asupra cărora trebuie să ne exprimăm și noi opinia. Eu nu sunt uh, raportor, dar sunt perfect de acord cu propunerile și observațiile făcute de Salvatore. Mulțumesc! Grazie a te, Luis. E important. Mulțumesc foarte mult, Luis. Il voto che si terrà in... Este extrem de important să avem o poziție comună pentru că votul la regii are loc pe 19 iulie și fără îndeală Uh, ne așteaptă cu interes avizul nostru. Domnul Schmidt și apoi doamna Reiners. I've been called worse. President, thank you. Mi s-a mai spus și altfel. Domnule președinte, foarte, foarte succint. E clar că nu există mari dezbateri pe tema aceasta în cadrul Agri, dar uh, eu sunt fost membru al Comisiei Regii și știu prea bine că e important să avem o abordare, abordare corectă vis-a-vis -vis de această temă, care este una fundamentală. Această temă este relevantă pentru dezvoltarea rurală, dar este la fel de relevantă și pentru celelalte fonduri și cred că raportorul trebuie să găsească echilibrul perfect. Eu consider că trebuie să încurajăm uh, autoritățile locale să-și asume un rol de lider acolo unde se poate, dar știm prea bine că alte comisii și alte state membre au alte uh, viziuni și uh, în viziunile acestea, de cele mai multe ori, autoritățile locale nu au un uh, rol central. Da, e clar că trebuie să ne grăbim cu acest uh, aviz, dar în același timp trebuie să fim foarte atenți la linia care va fi uh, creată de raportor. În orice caz, eu îl voi sprijini. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Smith. Brita, la rândul meu vreau să vă, atragi, să vă atrag atenția că principiul de sus în jos pe care l-am tot uh, aplicat în domeniul uh, politicii agricole și a dat rezultate până acum. În același timp, însă, societatea civilă trebuie să fie implicată în crearea programelor uh, rurale. Asta am reușit noi în Germania. Am reușit să includem cetățenii de la fața locului în uh, Uh, procesul de formulare a noilor programe. Am reușit să ne bazăm pe cunoștințele cetățenilor de acolo, de la fața locului, în momentul în care am pregătit noile pro- programe. Și ne-am dat seama că această implicare a cetățenilor este foarte importantă. Și e clar că și societatea uh, civilă trebuie să fie implicată la nivel european. Dar, în același timp, să, să nu uităm uh, de faptul că nu doar autoritățile locale trebuie să fie implicate în discuții, ci și celelalte autorități. De asemenea, actele delegate, din nou o temă importantă. Haideți să vedem uh, cum putem face să nu ne pierdem uh, noile prerogative uh, Uh, pe care l-a primit prin uh, tratatul de la Lisabona. Haideți să nu oferim Comisiei uh, prerogative noi pe termen nelimitat, ci să oferim posibilitatea deciziei luate de către comisie, însă doar pe o temă sau pe o perioadă restrânsă. În ceea ce privește rezerva de performanță, sună bine, însă s-ar putea să genereze probleme în anumite uh, regiuni, pentru că uh, mai mult ca sigur, rezerva de performanță va genera crearea de ambiții sau statutarea de ambiții exagerate. Însă, în același timp, știu că există un con- control permanent uh, din partea Comisiei asupra acestor uh, ambiții statutate de către agricultori. Și în același timp trebuie să ținem cont de faptul că fiecare exploatație este diferită și uh, în funcție de genul acestei fiecarei exploatații în parte s-ar putea ca ea să aibă nevoie de diferite fonduri, de fonduri diferite și asta trebuie să luăm în calcul. Mulțumim, Brita. Reprezentantul Comisiei dorește el să intervine. Vă mulțumesc foarte mult. Și noi salutăm reacția pozitivă a acestei comisii vis-a-vis -vis de propunerea comisiei. Asta cu atât mai mult cu cât comisia își dorește ca toate cele cinci fonduri să lucreze bine împreună în context teri- teritorial și anume în contextul rural. Deci ne dorim ca Fondul Social European, Fondul de Dezvoltare Rurală și toate celelalte să, să fie mult mai bine interconectate, astfel încât să ajute la atingerea obiectivelor noastre. Am vreo două comentarii cu privire la avizul pe care îl discutăm astăzi. În ceea ce privește guvernanța, cred că suntem de acord cu membrii uh, Comisiei acesteia și uh, ceilalți membri ai Parlamentului European că politica noastră vizează implicarea actorilor regionali și autorităților locale. Suntem dispuși să discutăm în continuare pe această temă, însă vreau să vă anunț că fie astăzi, fie mâine, uh, Serviciile Comisiei vor adopta un cod de conduită pentru parteneriate și în acest cod de conduită încercăm să spunem mult mai clar care sunt așteptările noastre de la parteneriate și pa- principiul parteneriatului este unul foarte important pentru noi, dar în orice caz tema aceasta poate fi elaborată într-o manieră constructivă. În ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică, aceasta este o temă esențială pentru Parlamentul European. În acest context nu vreau decât să spun că, din punctul de vedere al Comisiei, sistemul uh, propus este unul progresiv, uh, are drept obiectiv găsirea și identificarea problemelor pentru ca mai apoi, abia mai apoi, să ducă la uh, aplicarea unor uh, sancțiuni. Toți acești uh, indicatori, bineînțeles, nu vor fi creați așa în, într-o debara. debara. Vor fi discutați în sânul comisiei, se vor baza pe obiectivele atinse și vor fi întotdeauna factori realiști. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre modul în care a fost creată această propunere de modificare. Uh, noi ne dorim nu doar să renunțăm la rezerva de performanță, ci la toate elementele de performanță în propunerea noastră. Lucrul acesta este deosebit de important, deoarece Bine, normal ne dorim ca accentul pe performanță să fie mai mare, ne dorim ca parteneriatele să fie solide, să poată fi controlate și în același timp ne dorim două tipuri de evaluări. O evaluare făcută de uh, specialiști uh, care să ducă la soluții pentru eliminarea pro- problemelor. Însă, să nu uităm că tot acest parteneriat este unul la nivel european. Ne dorim ca pe, de două ori pe parcursul perioadei să existe Uh, evaluări. Comisia, cu ajutorul celorlalte instituții, va afla ce se întâmplă și va discuta despre ceea ce se întâmplă pe teren. Deci, trebuie să facem o distinție clară între ideea de rezervă de performanță și cadrul de performanță în general. Și încă ceva înainte de a-i da cuvântul colegului uh, meu de la Gigi Agre. În ceea ce privește cadrul strategic comunitar, această temă intră în acel cadru mare al actelor delegate. Știți prea bine că în aceste cazuri legislativul, puterea legislativă nu poate decât să evalueze intențiile comisiei. Noi am prezentat un uh, document de lucru cu privire la cadrul strategic comunitar. V-am prezentat acest uh, document de lucru și, practic, prin intermediul său vă cerem părerea cu privire la poziția noastră. Problema actelor delegate este o problemă orizontală între instituții, însă cu abordarea pe care ne-o dorim noi a fi pusă în aplicare este una foarte practică. Ne dorim ca actele delegate să vă sugereze dumneavoastră care sunt intențiile comisiei. Deci nu reprezintă nimic altceva decât un, o manieră de informare a dumneavoastră. Și mai un aspect uh, important, TVA-ul. Pentru noi, pentru comisie, e important să avem o definiție uh, Uh, unitară a TVA-ului, astfel încât beneficiarii care primesc fonduri din diferite surse să nu fie obligați să țină cont de Uh, reguli diferite. Această idee este și ea inclusă în această propunere de modificare a regulamentului și sperăm că va rezolva, propunerea noastră va rezolva totul. Mulțumesc, domnule președinte. În completarea celor spuse de colegul meu, uh, lucruri pe care le susțin, bineînțeles, doresc să subliniez trei aspecte complementaritatea acestui regulament cadru cu regulamentele specifice pentru fiecare fond. Deci, acest regulament uh, deschide niște discipline comune care sunt completate sau precizate în contextul regulamentului pentru fondul de dezvoltare rurală. În al doilea rând, în ceea ce privește flexibilitatea în același context, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că această flexibilitate va fi precizată prin abordarea de tip strategie-program care va acoperi cele șase priorități ale politicii de dezvoltare durabilă, corelate, bineînțeles, ca și până acum, cu obiectivele strategiei UE 2020. Însă, în contextul specificității domeniului nostru. Al treilea punct se referă la lider bineînțeles că și acesta este inclus în contextul regulamentului uh, comun cu o întărire a disciplinelor specifice pentru lider care se regăsesc în cadrul proiectului de regulament privind dezvoltarea rurală. Pentru moment, cred că am uh, abordat toate punctele uh, Uh, care completează prezentarea colegului meu. Mulțumesc! Se alla Commissione, tra l'altro ne approfitto perché su questo opinione dello... Mulțumesc foarte mult Comisiei. În ceea ce privește mm, avizul colegului nostru, amendamentele preiau anumite teme pe care le-am uh, abordat deja în domeniul politicii de dezvoltare rurală. Tema angajării nivelului N plus 2 și a dezangajării progresive a acestui nivel a fost deja abordată de către noi și foarte curând vom propune acest subiect pe agenda plenarei. Știți că Parlamentul este foarte apropiat apropiat de poziția Comisiei, însă avem anumite dificultăți cu Consiliul. Cine dorește să ia cuvântul? Jim. Mulțumesc, voi fi foarte concis. Am uh, lucrat foarte mult în Comisia Regii în cadrul acestui parlament. Toată lumea vorbește despre lider. Lider a fost unul din marile succese ale politicii regionale și pare să fie programul care a fost foarte mult pe placul comunităților rurale. În ceea ce privește legislația europeană, directivele europene, toate aduc uh, un nivel suplimentar de birocrație. Și atunci, uh, adresându-mă comisiei, cred că aceasta este problema. Foarte deseori, interpretarea legislației și directivelor de la Bruxelles uh, trebuie făcută la nivel național și apoi la nivel regional și această interpretare poate fi diferită și poate schimba directiva așa cum a fost ea formulată la Bruxelles. Este nevoie de adaptări, mai ales atunci când există regiuni și state membre care uh, se tem de acțiunea curții de conturi. Există foarte multe propuneri care nu sunt puse în aplicare, tocmai din cauza că oamenii se tem de ce se va întâmpla cu curtea de conturi. Se vorbește mult despre flexibilitate. Flexibilitatea este un termen foarte frumos. Însă, dacă îl facem să funcționeze cu adevărat și dacă permitem uh, statelor membre și regiunilor să aplice uh, și să adapteze aceste regulamente pe teren, atunci, uh, dacă nu facem asta, flexibilitatea rămâne doar un cuvânt gol. Salut acest raport, trebuie să-l susținem sunt de acord că trebuie să acceptăm toate aceste controle, însă trebuie să existe suficientă flexibilitate pe teren. Domnul președinte, mulțumesc, Jim. Bun, Cred că am avut o dezbatere foarte interesantă și importantă. Vă reamintesc termenul de depunere a amendamentelor, 8 mai. Așadar, pentru raportul Carona. Următoarele date, 18 iunie și 9 iulie, adoptare. Lui dorește să mai spună ceva? Mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor care au uh, vorbit, care au făcut observații, care au adus detalii suplimentare. Mulțumesc! Uh, sunt uh, contribuții importante care ne vor permite să ne construim o poziție solidă. Mulțumesc! Luis, molto bene. Domnul președinte, mulțumesc, Luis. Foarte bine, vă mulțumesc tuturor și acum putem să închidem punctul 11 de pe ordinea de zi, dacă nu mai sunt alte observații și să trecem la punctul 12. Aici, din păcate, trebuie să așteptăm puțin pentru că domnul Lavia ne-a spus că uh, este în prezent uh, la Comisia de Bugete votează și trebuie să-l așteptăm. Nu putem să inversăm niciun fel de. Nu putem să inversăm ordinea punctelor de pe agenda pentru că la 11.30 așteptăm vizita domnului comisar Dacian Cioloș. Și cum avem câteva minute libere, Vă readuc aminte că domnul Cioloș vine să vorbească cu noi despre dialogul structural, deci vine să vorbească despre o temă mai largă, nu legată strict de uh, politica agricolă comună. După cum știți, uh, după domnul Cioloș uh, ne vom întâlni uh, cu domnul Dali, tot în cadrul acestor reuniuni privind dialogul structural, care au fost prevăzute în uh, calendarul nostru de lucru în vederea armonizării activității Parlamentului cu activitatea Comisiei. După vizita domnului comisar Cioloș, care va avea loc între 11.30 și 12.30, vom lua pauza de prânz și vom relua la ora 15 cu un atelier privind cadrul concurențial al Uniunii Europene. Și apoi, după acest atelier, la 16.30, vom avea un punct foarte interesant uh, despre care s-a vorbit și în presă, un schimb de opinii cu Michel Cretan, care este raportor pentru Curtea de Conturi Europene privind propunerile de reformă PAC. Așa cum știți, această Curte de Conturi a prezentat mai multe uh, reflexii, uneori critice, pe marginea propunerilor comisiei. Domnul Cretan va fi astfel uh, în, uh, în această sală începând cu 16.30 pentru a discuta despre aceste aspecte și apoi vor mai rămâne două puncte pe ordinea de zi, de fapt unul singur aș spune mai uh, mare, programul cadru pentru cercetare și inovare. Iată programul nostru de astăzi, acum câteva minute de pauză, așteptându-l pe colegul Lavia care ne-a rugat să-l așteptăm înainte de a aborda unul din cele patru dosare esențiale ale reformei PAC. Așadar, suspendăm ședința pentru câteva minute. Benvenuto all'onorevole Lavia. Eh? Everybody was looking for Lavia. Urăm bun venit domnului Lavia, care tocmai ni s-a alăturat. Și qua. Possiamo riprendere i lavori. Putem să reluăm uh, reuniunea noastră. Vă reamintesc că am ajuns la punctul 12, finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Avem o primă prezentare azi, un prim schimb de opinii privind regulamentul orizontal. Vă reamintesc că este vorba despre unul din cele patru dosare principale ale pachetului de reforme cu privire la finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune intră aici și dispoziții privind condiționalitatea, cross-compliance și sistemul de uh, consiliere agricolă, Farm Advisory System, cu privire la plățile directe. Este un subiect important, avem uh, puțin timp la dispoziție pentru că mm, domnul comisar va sosi pe la 11 și un sfert 11 și 20. Ca urmare, fără să mai aștept, îi dau cuvântul domnului Lavia și apoi reprezentanților comisiei. Giovanni, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să vă cer scuze pentru întârzierea mea, însă, din păcate, astăzi, în calitate de raportor general pe bugete, am avut două prezentări simultane în două comisii și ora prevăzută uh, inițial pe ordinea de zi a comisiei era 11.30, însă mm, s-au uh, inversat anumite rapoarte și am fost obligat să intervin mai devreme. Este adevărat că în ultimele luni am cunoscut uh, o uh, serie <clears throat> intensivă de reuniuni cu numeroși colegi, cu actorii implicați în reforma PAC. Acești actori implicați, acești factori, uh, doreau să <clears throat> aibă ocazia să se pronunțe și ei pe acest raport privind regulamentul orizontal și în baza acestui schimb de opinii și în baza sugestiilor pe care le-am primit din partea numeroșilor reprezentanți ai statelor membre, <clears throat> am inclus anumite puncte pe care le voi prezenta și aici, puncte care sunt cruciale pentru uh, agricultură. Avem nevoie de o PAC simplificată care să funcționeze bine și care să fie în beneficiul agricultorilor. Ca și comisia noastră, Parlamentul în întreg ansamblul său uh, a afirmat această necesitate de simplificare prin rapoartele Lions și DES, uh, simplificare a politicii agricole comune, care rămâne o prioritate. Și cred că experiențele pe care le-am avut prin cele două rapoarte precedente sunt un bun punct de plecare pentru Parlamentul nostru. Nu numai pentru că este prima dată când avem această putere de codecizie în domeniul PAC, ci și pentru că împreună cele 27 state membre reprezentate în mod democratic în cadrul Parlamentului nostru, pot, cu respectarea apartenențelor politice, să găsească niște soluții comune pentru agricultura Uniunii în ansamblul său. Voi începe cu noul cadru financiar multianual. Așa cum știți, aspectul financiar uh, în cadrul noii PAC nu este complet confirmat pentru moment și poziția de la care plecăm noi aici în acest Parlament este poziția exprimată de Comisie care a cerut o înghețare a bugetului agricol în raport cu cadrul financiar multianual precedent. Știți cu siguranță cu toții că astăzi și mai precis chiar în această dimineață, are loc un uh, Consiliu de Afaceri Generale care abordează exact subiectul politicii agricole comune și finanțarea acesteia. Este clar că în baza rezultatelor acestei prime reuniuni, deja în această după-amiază și în această seară, să identificăm câteva piste de reflexie pentru noua politică agricolă comună oricare ar fi aceste elemente care vor reieși din reuniunea ministerială, implicând o eventuală revizuire a propunerii Comisiei privind cadrul financiar multianual, e bine, deci în baza acestor elemente vom vedea care uh, sunt uh, care este evoluția acestei politici. Și acum voi vorbi puțin pe partea tehnică. Aș dori să mă opresc câteva minute asupra organismelor de plată. Așa cum știți cu toții, în plan comunitar, astăzi avem 83 de agenții de plată. Aceste organisme de plată au configurări diferite de la un stat membru la altul în anumite state membre există numai niște agenții naționale, în altele există agenții regionale. În alte state membre există agenții care se ocupă de plățile pentru pilonul 1 și agenții care se ocupă de plățile pentru pilonul 2. Eu consider că o agenție de plată pe stat membru sau pe regiune ar putea fi o bună soluție de compromis, pentru că fiecare dintre acestea s-ar ocupa de ambii piloni în același timp. Eu cred că este nevoie de o, un management simultan, o gestionare simultană care ar conduce la niște economii și care ar uh, însemna costuri reduse pentru agenții și în același timp o reprezentare adecvată pentru teritoriul Uniunii Europene și o arhitectură uniformizată. Astfel, s-ar reduce numărul agențiilor și s-ar garanta execuția corectă a plăților în acord cu regulile uh, emise de Curtea de Conturi. Pentru asta este nevoie de o rapiditate de adaptare la procedurile existente. Și trebuie să ținem cont de termenele fixate de comisie. În ceea ce privește sistemul de consiliere agricolă. Aici trebuie să definim mai bine care sunt exigențele și pentru sistemul de consiliere, dar și pentru beneficiari. Ca urmare, ar fi oportun să uh, precizăm că se poate oferi consiliere și pe unul, numai unul din domeniile indicate aici. Statele membre pot de asemenea acoperi toate subiectele care intră la articolul 12 din propunere. Pentru micii agricultori trebuie să se garanteze, așadar și pentru ei, o posibilitate de a dispune de consiliere sau de servicii antreprenoriale care să fie adaptate la dimensiunile lor. Pentru celelalte categorii trebuie stabilit un plafon limită fie că e vorba de întreprinderi agricole sau grupuri de întreprinderi. Și nu cred că putem funcționa fără aceste limite. Nu putem uh, să acceptăm ca o singură întreprindere să poată să facă solicitări de finanțare pentru un număr uh, nelimitat de um, activități de consiliere. În ceea ce privește disciplina bugetară, vă atrag atenția asupra motivului acestui capitol și anume concurența între disciplina financiară și veniturile. Comisia se bazează aici pe uh, funcționarea piețelor și uh, arată că ar putea exista aici niște costuri uh, suplimentare în conformitate cu articolul 159. Însă trebuie să se definească niște criterii uh, foarte clare pentru interpretarea acestor limite, așa cum sunt ele prevăzute în articolul 25. În regulamentul 90 din 2005, uh, care se referă mai ales la uh, FADR, Comisia trebuie să găsească o soluție prin care să permită statelor membre care au o programare regionalizată să beneficieze de suficientă flexibilitate pentru aplicarea regulii de N plus 2 la nivel național și nu pentru fiecare program uh, de dezvoltare rurală. Asta pentru a permite o mai mare egalitate de tratament între diferitele state membre dar și pentru a permite angajamente automate în ceea ce privește fondurile structurale. Acum câteva cuvinte despre articolul 42 alineatul 2. Din punctul meu de vedere, acesta permite o reformă a PAC fără ca agricultorul să fie obligat să aștepte prea mult timp pentru a beneficia de plata care îi se cuvine. Astăzi, un agricultor își poate prezenta cererea de plată, iar administrația va decide apoi când și cum va efectua plata. Avem posibilitatea să inversăm aceste roluri și să Uh, facem în așa fel încât dacă un organism de plată efectuează o plată prea târziu, atunci va trebui să plătească și dobânzi uh, pe ineficiența uh, sa pentru a-l compensa pe agricultorul respectiv. Controlele acum și sancțiunile. Sancțiunile nu trebuie să fie disproporționate, iar controalele, la rândul lor, trebuie să se bazeze pe aceleași principii de proporționalitate. Controlele vor putea fi reduse dacă statele membre vor implementa sisteme fiabile care să fie caracterizate printr-un nivel uh, redus de erori. Uh, colegul Santos a vorbit despre controle și sancțiuni și a anticipat ieri uh, aceste capitole. Cred că și acest regulament trebuie să fie modificat pentru a ne asigura că sancțiunea uh, legată de ecologizare să nu depășească plata uh, pentru acest uh, capitol, deci să nu aibă o um, incidență asupra plăților de bază. Cu alte cuvinte, aceste sancțiuni privind ecologizarea nu trebuie să compromită plățile de bază. De asemenea, trebuie să existe un mecanism de alertă pentru declanșarea sancțiunilor Însă, acesta ar uh, putea conduce la niște costuri inutile, la o birocrație inutilă, uh, care până la urmă uh, nu ar ajuta cu nimic agricultorul, pentru că el nu a reușit să evite sancțiunile și pentru o simplificare a sistemului, cred că mai degrabă ar trebui să ne concentrăm pe o cerere multianuală sau chiar anuală, cu singura obligație pentru agricultori să confirme conținutul sau să semnaleze modificările care uh, intervin între timp. Deseori cerem agricultorilor noștri să redepună în fiecare an declarații diferite, chiar dacă nu s-a schimbat nimic în structura întreprinderii lor. Și acum actele delegate. Regulament. După cum știți, alinierea regulamentului 1290 din 2005 este în plină derulare acum și s-ar putea să fie nevoie să avem uh, propuneri pe o serie de subiecte din uh, trecut și avem în continuare dialoguri tripartite uh, pentru că nu s-a ajuns încă la un acord între Parlament, Consiliu și Comisie. Și s-ar putea să fie nevoie să ne întoarcem la lucrurile fundamentale. Deci acestea sunt câteva dintre punctele pe care uh, vroiam să le pun negru pe alb. Spunând, acestea fiind spuse, sunt foarte deschis la un dialog cu colegii și așa cum s-a întâmplat și ieri cu domnul Capula Santos pentru a găsi o poziție ă, comună și un compromis bun care să transmită un semnal bun și să spună clar că avem ă, mai multe transparență, mai multe beneficii impact și vom reduce poverile asupra fermierilor uh, europeni. De aceea vă stau la dispoziție tuturor colegilor care doresc să facă sugestii pentru a îmbunătăți uh, propunerea noastră. Bineînțeles, um, totul depinde și de calendarul pe care îl avem, astfel încât să putem ajunge la o versiune finală a raportului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lavia! Deschid acum dezbaterea. Cred că Ați făcut o prezentare foarte exhaustivă și câțiva colegi probabil doresc să intervină. Domnul Smith. Da, avem alianța între Italia, Germania și Scoția aici. Mă bucur să văd uh, acest lucru. Uh, felicitări raportorului pentru această introducere foarte completă și o să mă concentrez asupra uh, problemei um, ecocondiționalității. Și o să pun o întrebare aici. La articolul 99 avem o definiție foarte clară a ceea ce înseamnă proporțional și în alineatul 1 se spune că uh, articolul 91 va viza uh, excluderile și excepțiile și în alineatul 2 spunem că procentajul de reducere nu va depăși 5% da, se pare că vorbitorul vorbește mult prea repede pentru interpreți, dar, cum spuneam, elementul uh, cheie aici este că în cazuri justificate, statele membre sau autoritățile competente pot decide că nu se va aplica nicio reducere uh, și un caz de uh, neîndeplinire a condițiilor uh, poate fi considerat și minor în funcție de uh, gravitatea sa. Deci avem această idee a proporționalității, dar implementarea regulamentului a îndepărtat această flexibilitate și această proporționalitate și în regulamentul de punere în aplicare te-a spus că se va aplica o pedapsă de 3% și a îndepărtat, cum spuneam, această flexibilitate. Și mă îngrijorează faptul că vedem acest uh, sistem uh, proporțional fiind subminat în regulamentul de uh, punere în aplicare. Și acesta este subiectul care îngrijorează cel mai tare, cel mai tare pe fermieri, pentru că există încălcări în ecologizare și în multe alte domenii pe care le-am putea declanșa neintenționat și cred că uh, este datoria noastră să introducem cât mai multă flexibilitate în acest regulament, astfel încât uh, autoritățile competente să poată avea un regim proporțional, care să nu poată fi subminat de actele delegate sau de un act delegat uh, care va fi impus ulterior de comisie. Cred că aceasta este calea cea mai bună de a merge mai departe. Propunerile actuale sunt un pas înainte, dar îngrijorarea mea este că în regulamentul de aplicare actele delegate ar putea să ne pună bețe în roate și tocmai de aceea cred că ar fi cazul să avem cât mai multă claritate în uh, legislație și aș fi recunoscător uh, raportorului dacă ar susține această abordare. Mulțumesc, domnule Smith. Uh, vicepreședintele are acum cuvântul. Da, aș dori să fac o mică observație legată de propunerea de raport pe care ne-a citit-o domnul Lavia, mai ales pe partea bugetară. Deja acum câteva săptămâni, într-o comisie precedentă, v-am spus că mi se pare periculos să avem o abordare uh, bugetară pentru a determina ce fel de politică agricolă comună ne dorim. Iar ascultându-vă, mi se pare că ni se confirmă această logică. Bugetul va fi cel care va determina prioritățile și asta cred că este periculos. Dacă nu suntem capabili să definim întâi prioritățile și apoi să aducem bugetul sau să facem adaptările necesare. Ca urmare, avem astăzi o viziune pur financiară asupra PAC și pierdem din vedere care sunt obiectivele. De aceea cred că trebuie să fim atenți uh, și spun același lucru și colegilor de la bugete. Nu trebuie să avem această logică care nu va face decât să slăbească uh, impactul pe care îl va putea avea această reformă și va slăbi, în primul rând, aspectele care pot fi inovatoare aici. În al doilea rând, nu am înțeles foarte bine în prezentarea dumneavoastră când ați vorbit despre consiliera oferită agricultorilor și ați vorbit despre micii agricultori care vor beneficia de un anumit tip de servicii uh, la un nivel minim și apoi uh, celelalte servicii de consiliere care trebuie plafonate pentru întreprinderile mai mari. Asta mi s-a părut cumva neclar. Aș dori să vă cer niște explicații suplimentare pentru a ne spune, pentru a înțelege ce, ce ați vrut să spuneți. Mulțumesc. Mulțumesc. Max Breiter și apoi Elisa și uh, domnul Capula Santos. Uh, Mulțumesc. Vreau să mă refer doar la controle și sancțiuni și proporționalitate. Trebuie să avem grijă ca toate controlele să nu fie pusă în cârca fermierilor, pentru că de obicei eh, toate documentele necesare pentru control eh, trebuie să fie furnizate de către fermieri și lucrul acesta nu este un, un fapt pozitiv. De obicei, eh, presiunea birocratică merge de sus în jos. Nu trebuie să-l obligăm pe fermier să dovedească faptul că s-a confruntat cu ce știu eu, ce aversă dezastroasă și în același timp, în cazul proporționalității, să, trebuie să ținem cont de faptul că există și factori tehnici care duc la eșec. Lucruri foarte banale trebuie să fie acoperite aici. Spre exemplu, accesul la internet nu este garantat în mediul uh, rural și astfel apar uh, diferite erori dacă fermierul este sancționat pentru faptul că, din pricina uh, faptului că nu avea acces la internet, nu a reușit să ofere datele la timp și această lipsă de date a generat uh, erori, uh, vom ajunge într-un, într-o într-un punct mort. Să nu uităm de faptul că nici măcar serviciile poștale nu sunt garantate neapărat în mediul rural. Deci, vedeți toți acești factori trebuie să fie luați în, în considerare. Trebuie să, să ținem cont de ei în momentul în care stabilim termenele limite de depunere a documentelor și în momentul în care evaluăm erorile. În același timp, trebuie să ținem cont și de sigurat, siguranța la locul de muncă. Dacă lucrăm, uh, spre exemplu, într-o crescătorie de uh, bovine, trebuie să ne asigurăm că mm, muncitorii lucrează într-o, în condiții sigure în momentul în care au de-a face, spre exemplu, cu taurii de, folosiți în procesul de reproducere. Să avem grijă ca povara administrativă să nu fie în detrimentul siguranței la locul de muncă. Noi trebuie să spunem de la bun început că ne dorim ca fermierul să fie ajutat. Și trebuie să spunem asta așa de clar încât în momentul în care va fi creat uh, acest cadru, condițiile nu vor fi atât de severe încât fermierii tocmai să fie dezavantajați. De asemenea, vorbim permanent de măsurile de mediu pe care ni le dorim a fi uh, impuse. Vorbim despre uh, coridoarele acelea verzi. dar uh, în același timp aceste coridoare vezi care sunt așa de frumoase nu pot fi accesate de către public, de către cetățeni. Deci iată, o pro- problemă cu care ne-am confruntat în fosta reformă a PAC, o problemă pe care acum trebuie să o îmbunătățim. Trebuie să avem grijă ca măsurile noastre să nu fie în detrimentul fermierilor, ci uh, gradul de toleranță să fie unul benefic pentru ei. Mulțumesc! Grazie Brita. Luis Capula Santos, Mulțumesc! Luis Capula Santos acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Lavia pentru activitatea domniei sale și pentru modul în care a asigurat coordonarea între diversi raportori și modul în care uh, diversele rapoarte sunt reunite și armonizate. Cred că este o necesitate uriașă, așa încât vă felicit pentru asta. Ați vorbit despre plățile directe și ecologizare și ați vorbit în favoarea unui sistem adecvat de sancțiuni. Este într-adevăr necesar ca acest sistem să fie înființat în conformitate cu propunerea din uh, regulamentul pentru plăți directe pentru ecologizare, pentru că aceasta este baza pentru plățile pentru ecologizare și acolo am putea introduce și posibilele sancțiuni. Acesta este deci un exemplu foarte bun al modului în care uh, Uh, coordonarea dă rezultate foarte bune. Știm cu toții că domnul Lavia se ocupă uh, de toată această problemă și ne ajută să ne coordonăm. Acum, excluderea micilor fermieri, micilor agricultori din uh, sistem. Foarte adesea acești mici agricultori nu înțeleg foarte bine cum funcționează sistemul și de aceea se confruntă cu sancțiuni. Și pentru ei este dificil să beneficieze de un sistem care trebuie să promoveze, de fapt, consolidarea și acest lucru trebuie să fie spus. Mulțumesc! Domnul Sechierci și apoi domnul Danton. Aș dori să adresez o întrebare raportorului în ceea ce privește numărul de agenții, pentru că textul este destul de aglomerat și noi am vrea să existe o singură agenție. Ce înseamnă de fapt acest lucru? O agenție unică, așa cum înțeleg eu, se ocupă doar de o singură acțiune, de o singură măsură pe piață. Pentru că dacă sunt mai multe agenții și dacă aceste agenții au o natură regională, atunci la nivel central este nevoie de o unitate de coordonare, astfel încât să poată fi păstrat dialogul între comisie și o anumită țară și toate aceste eforturi să fie coordonate. Unele state membre au interpretat acest lucru ca și cum ar fi o idee de a reuni agențiile. Și asta ar fi nu doar problematic, ci și foarte scump, pentru că atunci când ai o agenție Asta nu înseamnă, doar o singură agenție, asta nu înseamnă că uh, îți vor scădea costurile. Un alt punct Ați spus că astăzi se va discuta uh, bugetul. Și părerea Comisiei de Buget este extrem de importantă. Asta înseamnă că astăzi se iau niște decizii sau va fi doar un schimb de păreri? Pentru că din ce am înțeles eu este că astăzi ne așteptăm la luarea unei poziții importante sau la darea unei declarații importante. Mulțumesc! Mulțumesc, Michel Halbert. Da, și eu vreau să vorbesc despre Consiliul de Afaceri Generale. Ceea ce ne-a spus Giovanni este foarte important, într-adevăr. Ce se întâmplă la acest Consiliu este periculos. Uh, dacă nu poate discuta pe cifre, acest Consiliu vorbește despre partea tehnică. Și știu că Parlamentul trebuie să facă o propunere până la sfârșitul lunii iunie, iar apoi Consiliul European uh, va Um, stabili în mod definitiv care este noua politică PAC. Însă Parlamentul nu poate să accepte acest dictat al Consiliului. Trebuie să spunem lucrurile foarte clar, iar președintele Comisiei Agri trebuie să-l alerteze pe președintele Parlamentului pe această problemă, pentru că se pune sub semnul întrebării funcționarea instituțiilor europene E foarte bine ca oamenii să discute între ei în aceste consilii, dacă au nevoie de subiecte care să le ocupe timpul, dar dacă um, informațiile mele sunt exacte, ministerele tehnice responsabile nu sunt nici ele implicate în aceste discuții. Asta a fost primul meu punct. Al doilea punct. Controlele și sancțiunile. De 20 de ani am avut în prea multe cazuri un sistem de tipul totul sau nimic, care contribuie la respingerea PAC de către principalii beneficiari, adică de către agricultori. Eu cred, așa cum am spus și ieri, uh, în legătură cu un alt raport, cred așadar că agricultorii trebuie să fie considerați ca niște oameni responsabili și să fie identificate niște sisteme de, de sancțiuni care să fie proporționate. Agricultorii lucrează într-un mediu care evoluează în permanență și noi, în calitate de oameni politici, suntem responsabili de asta, pentru că noi facem ca aceste evoluții să existe și nu suntem capabili să oprim uh, modificările pe care nu am dorit să le vedem. Și atunci nu agricultorii sunt uh, responsabili de această schimbare permanentă a sistemului în care funcționează. Și ultimul punct legat de armonizarea între state. Aici cred că trebuie, din punct de vedere al coordonării, să fim foarte vigilenți, trebuie să lăsăm o marjă de libertate statelor membre în funcție de capacitățile lor fizice, administrative, etc. Însă, această uh, flexibilitate nu trebuie să conducă la aplicări complet contradictorii și aici mă gândesc mai ales la condiționalitate. Grazie, Michel. Mulțumesc, Michel. în moment ce ai vorbit de punerea la curent a uh, colegilor, uh, Giovanni și George știu deja despre ce am vorbit ieri dar uh, trebuie să vă spun că domnul Martin Schulz și cu domnul Amansur sunt uh, destul de îngrijorați în ceea ce privește intenția președinției daneze de a include aceste aspecte în um, documentul de negociere. Măsurile specifice legate de uh, PAC și de politicile regionale, spre exemplu, pentru că Aici se definește o strategie foarte puternică a Parlamentului care dorește să-și apere drepturile și în plenarea din mai, bineînțeles, acest subiect va fi uh, ridicat. Ca urmare a raportului Gariga și, deci, cum spuneam, este dreptul nostru să ne apărăm drepturile. Și nu trebuie doar să avem o poziție de acceptăm sau refuzăm pur și simplu uh, ceea ce ne propune Consiliul. Trebuie să profităm mai degrabă de neînțelegerile existente în uh, Consiliu, pentru că uh, Comisia FAM, spre exemplu, are o problemă cu Consiliul de Afaceri Generale, de Afaceri Generale din cauza fondurilor care au fost tăiate. Mulțumesc! Domnul Des, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Lavia pentru ceea ce ne-a prezentat. Cred că multe dintre principiile statutate de domnia sa sunt uh, perfecte și se pliază pe dorințele noastre. În ceea ce privește organismele de plată, dați-mi voie să vă spun că Germania este un stat federal. Uh, avem 16 landuri în Germania și dacă mă uit la dimensiunile Bavariei, îmi dau seama că Bavaria ar merita să aibă un propriu organism de plată. Deci trebuie să ținem cont și de structura statală în momentul în care impunem un singur uh, uh, organism de plată. În ceea ce privește măsurile de ecologizare uh, Spuneam și ieri că nu mi se pare corect ca uh, plata de bază să nu fie afectată de sancțiuni în momentul în care fermierii nu respectă măsurile de, eco, uh, de ecologizare. Giovanni, sunt de acord cu tine uh, atunci când vine vorba despre birocrație. Nu este corect ca după reforma PAC să avem mai multă birocrație decât înainte. Nimeni nu ar accepta o asemenea stare de fapt. În ceea ce privește proporționalitatea, consider că e nevoie de anumite corecturi. S-au corectat lucruri pe aici, pe acolo în ultimii ani, însă subliniez faptul că, spre exemplu, în cazul controlului nu există niciun fel de uh, Uh, diferență între greșeală evidentă și fraudă uh, evidentă. Putem să constituim un uh, organism care să evalueze frauda, respectiv uh, eroarea. Um, acest organism ar putea exista chiar la Bruxelles, însă trebuie să existe măsuri de corectare. Dacă e vorba despre fraudă, atunci aceasta trebuie să fie pedepsită, dar eroarea trebuie să fie corectată. Dubla penalizare în agricultură trebuie să fie eliminată. Nu există nici unde, Conform dreptului național sau european, această dublă impunere a unei uh, sancțiuni. Vedem că, conform uh, conform uh, dreptului în esență, uh, fermierul este, uh, este penalizat și mai apoi mai primește și o a doua pedeapsă și anume secțiunea, o sancțiune. Să vă dau un, un exemplu. Dacă un tânăr tată conduce cu o viteză prea mare și are în mașină un copil, atunci el este penalizat conform regulilor de circulație, dar Uh, alocația copilului nu este, nu este scăzută tocmai pentru că tatăl a comis o greșeală. Deci, haideți să folosim un singur uh, temei juridic pentru penalizări. În același rând, uh, flexibilitatea, vorbeai și despre ea. Anul trecut spuneam că până la 15 mai trebuie să fie predate toate uh, datele conform secarei uh, cu privire la secară. În 2 mai, mai însă, în Germania a fost o mare uh, furtună și toate culturile au fost distruse. Și atunci fermierii au fost obligați ca în decursul a câtorva zile să uh, să planteze noi plante, astfel încât să poată respecta termenul limită de 15 mai. Deci trebuie să ținem cont și de astfel de situații, să nu dăm dovadă de lipsă de flexibilitate. Și încă ceva, doamna Iegle spunea ieri că dacă ne uităm la propunerea de reformă a Comisiei, după fiecare paragraf aproape se face referire la actele delegate. Ei bine, asta mă sperie și pe mine. Domnule președinte, trebuie să avem grijă ca în cazul absolut toatelor, uh, în, în cazul absolut tuturor uh, măsurilor prezentate de viitoarea reformă PAC, uh, Parlamentul European să aibă un cuvânt de spus, să nu lăsăm totul în seama Comisiei. Allora, continuiamo. Mulțumesc, Albert. Mary McGuinness Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Lavia pentru prezentarea pe care a făcut-o până acum. Cred că principala discuție va fi cea legată de ecocondiționalitate și m-a surprins un pic discuția de acum și m-a surprins și domnul Des care a făcut comparația între agricultor și șofer, pentru că, din câte știu, noi ca guvern nu plătim șoferul să conducă. Deci această comparație nu prea are logică în acest context. Pentru că noi oferim bani agricultorilor și nu îi penalizăm, ci spunem că banii nu ar trebui să fie plătiți dacă uh, agricultorii nu aplică regulile. E cu totul altceva decât cineva care conduce mașina pe drum. Dacă un agricultor decide doar să plece cu mașina la o plimbare, n-are decât uh, n-am nicio problemă, poate să meargă și cu viteză, dar ideea este că această ecocondiționalitate este îngrijorarea supremă, pentru că aici avem uh, bani publici care trebuie să ducă la un rezultat și îngrijorarea este să nu dăm bani degeaba. Îngrijorarea pe care o avem acum este că în timp ce vorbim uh, de ecologizarea politicilor agricole, ceea ce se întâmplă sau uh, e în pericol să se întâmple este să fim mai puțin ecologici la final, pentru că o să vedeți că o parte din aceste condiții de mediu bune pentru agricultură au fost uh, um, eliminate și altele au fost introduse în propunerea de ecologizare. Și apoi vin unii și spun, păi asta nu ar trebui să fie condiții obligatorii. Și atunci, la final, ajungem la un rezultat mai puțin ecologic decât înainte. Și asta n-ar trebui să se întâmple. Același lucru se aplică și pentru uh, împărțirea uh, plăților, pentru că avem 70% plăți directe, 30% plăți pentru ecologizare și este o despărțire, dar nu e așa. Avem componente de ecologizare obligatorii pe care trebuie să le aplici și dacă nu o faci, atunci va fi o amendă care este mai mare de cei 30%, pentru că altfel uh, Oamenii care refuză să se ocupe de componentele de ecologizare nu vor primi 30%, dar vor primi 70% și rezultatul final va fi o ecologizare mai mică, așa cum am spus. Pe când ținta acestor propuneri este să avem o ecologizare mai mare și atunci nu ar trebui să mergem într-o direcție greșită. Același lucru se aplică și ideii uh, că dacă banii pentru ecologizare nu sunt cheltuiți în totalitate, deci fermele refuză să facă ecologizare, atunci să transferăm fondurile în al doilea pilon. Și asta e o greșeală, pentru că uh, atunci renunțăm la ecologizare. Spunem că ecologizarea uh, nu înseamnă nimic, că agricultorii pot să facă ce vor și tot primesc 70% și până la urmă le dăm bani pe degeaba ceea ce înseamnă că noi uh, facem un lucru pe care nu suntem dispuși să-l facem. Deci, din punctul meu de vedere, ecologizarea și ecocondiționalitatea uh, înseamnă același lucru. Nu, treb- nu vrem să împărțim plățile și dacă agricultorul nu aplică condițiile de ecologizare, ar trebui să fie uh, sancționat pentru toți cei care spun că este o povară administrativă, știm deja că există un sistem Uh, IAX, sistemul este funcțional și uh, în mod clar haideți să nu exagerăm uh, aceste povere administrative care sunt puse în cârca fermierilor, pentru că există sisteme deja în statele membre care pot fi aplicate fără niciun fel de probleme, chiar și în țările mai mari cum ar fi Bavaria, care într-adevăr este mai mare decât țările de jos, dar trebuie să vă spun că noi avem mai mult sport și mulțumesc! Mulțumesc, domnule Eichhout. Doamna McGuinness, dar Bineînțeles, trebuie să vă spun că ne vom ocupa de ecologizare cu foarte mare atenție, ținând cont și de ceea ce a spus domnul Capula Santos, ținând cont și de despărțirea între ajutorul de bază și uh, condițiile de ecologizare. poate uh, ar trebui să nu avem 100% ecologizare, ci uh, ecocondiționalitate uh, majoră. Deci ar trebui să vorbim despre 100% ecocondiționalitate de la bun început și să ne limităm la asta. Dar vom vedea dacă vom face așa sau vom avea o abordare mai subtilă. Mulțumesc! Mary, Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu o să răspund la ceea ce ați spus dumneavoastră, dar este un subiect discutat la Consiliu și cred că trebuie să avem o discuție foarte uh, atentă și fără emoții pentru a determina care este cel mai bun sistem pentru continuarea de producție de hrană. Uh, și cred că trebuie să recunoaștem că și în propunerea actuală a Comisiei există o ecocondiționalitate mai mare pentru că introducem și legislația privind pesticidele și uh, directiva cadru apă în aceste uh, criterii de ecocondiționalitate și ar trebui să ascultăm și autoritățile competente, pentru că ele sunt cele care vor interpreta detaliile din regulile de punere în aplicare ale Comisiei și din actele delegate. Și autoritățile competente spun foarte clar că sistemul este foarte complicat și ei trebuie să-l pună în practică. Deci, cred că ar trebui să înțelegem ce se întâmplă la nivelul fermierilor, dar trebuie să știm și ce spun autoritățile competente. Am o singură întrebare pentru raportor uh, legat de serviciul de consiliere a fermierilor. Uh, aș dori mai multe detalii. Unde se aplică acest sistem în momentul de față? În ce state membre? Cum operează? Este un mecanism voluntar? Uh, care va fi bugetul lui? Care sunt subiectele discutate? Vorbim despre un serviciu finanțat de stat sau este și deschis sectorului privat? pentru că acest subiect nu mi este foarte clar și poate și Comisia ar putea să ne dea uh, câteva informații uh, legate de asta. Cred că cu toții acceptăm faptul că în PAC se varsă fonduri publice din multe motive, inclusiv provocările de mediu despre care am tot vorbit, dar și pentru uh, sprijinirea cu venituri a populației mai sărace. Deci trebuie să uh, discutăm uh, cu mare atenție despre toate aceste subiecte. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria! Noi dau cuvântul comisiei și apoi uh, din nou lui Giovanni pentru a răspunde la toate aceste puncte la care am discutat. Uh, Digi Agri, sunteți în sală, dar vă rog, vă dau cuvântul. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Cred că diversitatea intervențiilor uh, pe care le-am ascultat și a punctelor acoperite de această dezbatere arată complexitatea acestui domeniu al regulamentului care se referă pe aspecte de gestionare pură și de control, dar și uh, probleme de condiționalitate și sistemele de consiliere în agricultură. Intervențiile au uh, subliniat diversitatea obiectivelor care trebuie atinse, nevoia unei bune gestiuni, iată motivele pentru care am uh, menținut o anumită stabilitate a structurilor uh, propuse în momentul în care ele și-au uh, arătat eficiența. Am încercat de asemenea să tragem învățăminte din experiențele acumulate pe sistemele existente și sigur să Uh, ținem cont de concluziile Parlamentului și ale Curții de Conturi. Am luat în considerare necesitatea de a avea o agricultură mai ecologică, în conformitate cu orientările politice din prezent, de unde întreaga dezbatere privind ecocondiționalitatea și ecologizarea. Și, bineînțeles, nevoia de simplificare. Propunerea formulată de comisie vizează găsirea unui echilibru între toate aceste elemente. Unele le voi prezenta acum și pentru cele mai tehnice voi da cuvântul um, colegilor mei mai competenți, uh, mai ales în ceea ce privește ecocondiționalitatea și consilierea în agricultură și poate chiar și partea de management financiar. În ceea ce privește necesitatea de simplificare, aceasta se regăsește în propunerile prezentate de comisie cu privire la agențiile de plăți și aici am observat cu uh, bucurie că raportorul dumneavoastră ne susține în propunerea noastră de a sugera să existe o agenție de plăți, fie la nivel regional, fie la nivel național. Nu a mers mai departe de atât în această propunere, tocmai pentru a ține cont de realitățile constituționale ale statelor membre. Suntem convinși că prin această abordare reflectăm în același timp voința unei armonizări și simplificări a gestionării în cele două piloane, în cei doi piloni, îmi cer scuze, de asemenea dorința de a diminua costurile în statele membre și de a uh, uh, diminua și uh, intervențiile comisiei. O a doua inițiativă de simplificare care se regăsește în uh, dimensiunea condiționalității. Aici am uh, încercat să raționalizăm diferitele elemente uh, la anumite aspecte de armonizare a regulilor uh, orizontale de management. Cred că aici uh, putem saluta orientările prezentate de raportorul dumneavoastră în ceea ce privește necesitatea reducerii controalelor și a poverii administrative, deja propunerea noastră uh, prevede posibilitatea de a diminua aceste controle de îndată ce se îndeplinesc anumite condiții obiective. Cred că înțelegeți că nu le putem uh, da un cec în alb agricultorilor pentru că trebuie respectate principiile unui management corect. În ceea ce privește nevoia de proporționalitate a sancțiunilor. Acest principiu este prevăzut prin regulament și sigur va fi dezvoltat uh, în uh, um, condiții care vor fi, uh, se vor încadra în acest spirit. Iată aspectele generale. Poate doriți și niște precizări mai specifice pe domeniile tehnice și în acest caz pot da cuvântul colegilor mei care sunt experți. Vă las să decideți, domnule președinte, nivelul de detalii pe care îl așteptați de la noi. Giro questa domanda al relatore Lavia. Eh, domnule președinte, o să adresez această întrebare domnului Lavia. Există aspecte pe care le dorește a fi clarificate de către comisie? Giovanni are cuvântul. Mulți colegi mi-au cerut uh, detalii în ceea ce privește consilierea exploatațiilor agricole. Și bineînțeles că aș dori uh, să aflu ceva mai mult din partea Comisiei pe această temă. Domnul președinte, bine, atunci dăm cuvântul din nou Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost câteva uh, precizări legate de um, uh, sistemul um, de consiliere agricolă care există deja și noi uh, propunem ca el să continue și în PAC post-2013 și nu numai să continue, dar să fie întărit. Uh, Câteva precizări legate așadar de modul în care funcționează acest consiliu de acest sistem de consiliere agricolă la nivel comunitar. În primul rând, trebuie să subliniem că acest sistem de consiliere în agricultură este obligatoriu pentru statele membre. Cu alte cuvinte, statele membre trebuie să implementeze un sistem care să fie disponibil în principiu pentru toți agricultorii. În acest sens, statele membre trebuie să desemneze organisme de consiliere care pot fi publice sau private Mm, legislația comunitară nu prevede aici o regulă și aceste organisme de consiliere care pot fi mai multe într-un stat membru sau într-o regiune, trebuie să acopere toate elementele din câmpul de competență al consilierilor agricoli. Acest câmp de competențe fiind uh, definit prin principiul condiționalității. Deci condiționalitatea și sistemul de consiliere în agricultură sunt complementare. Ce propunem noi pentru PAC post-2013? O extindere, o lărgire a acestui câmp de competențe, dincolo de condiționalitate, va exista un sistem de consiliere care va fi oferit în mod obligatoriu agricultorilor pe teme de condiționalitate, dar această consiliere se va uh, lărgi uh, pentru a integra și criteriile de eligibilitate pentru plățile directe, criteriile de eligibilitate pentru plățile de bază, mai ales întreținerea terenurilor. Apoi vom, elar- vom lărgi subiectul și uh, pentru a include um, preocupările micilor agricultori și apoi vom include și o listă de măsuri de dezvoltare rurală pe teme prioritare pentru legislația Uniunii Europene, schimbările climatice, biodiversitatea, apa, etc. Pe această listă, care figurează în anexa 1 a regulamentului orizontal, uh, va intra și directiva cadru privind apa și directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Așadar, asta pentru înființarea sistemului de consiliere în statele membre. Al doilea principiu, acest sistem este voluntar pentru agricultori, adică un agricultor nu este obligat să ceară să beneficieze de consiliere, poate să primească consiliere, iar statul membru este obligat să-i ofere consiliere. Acesta este principiul de bază. Principiul voluntariatului pentru sistemul de consiliere este un, sistem de, este un principiu de bază, îmi cer scuze, pe care dorim să-l păstrăm. Deci, agricultorul poate să ceară consiliere pentru una sau mai multe din măsurile care intră în uh, câmpul de aplicare, în sfera de aplicare a consilierii agricole. Finanțarea. Sistemul de consiliere agricolă poate fi finanțat de, prin politica de dezvoltare rurală, pilonul 2, fie în faza de implementare, deci sistemul poate fi finanțat pentru costurile sale administrative sau pentru utilizarea de către agricultor a acestui sistem de consiliere, atunci când consilierea se face cu plată. Uh, această finanțare prin pilonul 2 este voluntară și ea, adică statul membru trebuie să prevadă acest lucru în planul său de dezvoltare rurală. Deci trebuie să spună dacă dorește să ofere agricultorilor această posibilitate de finanțare. Iar în ceea ce privește regulile de finanțare, regulile de bun management care se aplică pentru întreaga PAC și mai ales pentru dezvoltarea rurală, se aplică, bineînțeles, și sistemelor de consiliere. Mulțumesc, domnule președinte. Digi Agri, adesso la parola... Mulțumim uh, DG Agri. Îi dăm acum cuvântul uh, lui Giovanni și după aceea vom trece la schimbul de opinii cu comisarul Cioloș. Mulțumesc! Bineînțeles că vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile lor deosebit foarte importantă pentru munca mea viitoare. Ne-am concentrat aici asupra bugetului, în esență. Colegul Bove ne-a atras atenția asupra faptului că bugetul nu ar trebui să determine politica agricolă comună. Eu cred că trebuie să echilibrăm cele două elemente, adică bugetul și uh, PAC. Raportul cu privire la resursele pe care le avem la dispoziție trebuie să fie să primească importanța pe care o are, să primească din partea noastră atenția uh, de care are uh, nevoie, pentru că aici vorbim despre fondurile pe care le avem la dispoziție pentru uh, a demara această reformă PAC. Și uh, toate dezbaterile de până acum ne arată cât se poate de clar că această, dez- că această temă nu este una facilă, nici pe departe. Consiliul pentru Afaceri Interne, ca dovada acestei afirmații a mele, se va ocupa astăzi, printre alte teme, și de aspecte agrare. Iată că poziția noastră trebuie să fie mai puternică decât în trecut, pentru că am senzația că celelalte instituții încearcă să ne dea la o parte, chiar dacă codecizia este obligatorie pentru această temă. Mă tem că acest box de negocieri ar putea să, să ne oblige, în cazul în care îl vom accepta așa cum arată el în momentul de față, să renunțăm la drepturile noastre. Ei bine, dezbaterea va continua cu siguranță, pozițiile din diferitele state membre sunt diverse și cred că abia în momentul în care cerul se va mai lumina, norii vor fi îndepărtați, uh, Uh, de la Orizont, vom putea avea mai multă claritate în ceea ce privește conținutul cadrului uh, financiar multianual. Bine, munca este în curs și va trebui să așteptăm ce ne va aduce ziua de astăzi și următoarele luni, de asemenea. cum să trecem la controle și sancțiuni. Bineînțeles, aceasta este o temă pe care, asupra căreia părerile în sânul comisiei sunt diferite. Unii spun că sancțiunile trebuie să fie aplicate nu doar la componenta de ecologizare, ci și la plățile directe, plățile de bază. Uh, Bine, părerea mea în acest uh, sens este deja cunoscută. Raportorul Capolo Santos vorbea și ieri despre plățile directe și la rândul meu, în raportul meu, vreau să prevăd o posibilitate de sancțiuni pentru componenta de ecologizare în cazul în care, bineînțeles, această sancțiune va fi aplicată în cazul în care fermierii nu respectă condițiile impuse lor. În ceea ce privește acum, pe de altă parte, consilierea agricolă, eu cred că trebuie să ținem cont de toate regulamentele în vigoare. În articolul 16 din raportul privind dezvoltarea rurală sunt menționate o serie de aspecte uh, importante. De asemenea, regulamentul orizontal con- ține o serie de aspecte importante pentru consilierea agricolă. Eu cred că trebuie să ținem cont de faptul că în acest context există un element esențial pentru consilierea agricolă. Este vorba despre uh, consilierea pe ecocondiționalitate. Acesta este elementul esențial. Micii fermieri sunt uh, nu sunt obligați să uh, respecte aceast, uh, aceste condiții de ecocondiționalitate. Ei, și acum trebuie să decidem dacă această consiliere poate să fie limitată sau uh, poate să se refere doar la anumite teme. Ei, această temă este una, una în continuare aprinsă. Apoi, agențiile de plăți. E clar că există state membre state membre care au stabilit existența unei agenții de plăți la nivel, regi- fie, la nivel de regiune și aceste agenții de plăți sunt mai apoi con- coordonate de o agenție la nivel național. Există alte state membre în care există o singură agenție de plată, de plăți. Există state membre care au făcut o diferență cât se poate declară între agențiile de plăți și această diferențiere uh, este decisă în funcție de tipul de plăți pe care le, of- le realizează agențiile în sine, adică în funcție de activitățile lor în pilonul 1 sau în pilonul 2. Trebuie să ținem cont de toate aceste realități naționale. Mă gândesc în acest sens, spre exemplu, la Germania, unde există diferite landuri uh, landuri care deocamdată sunt prevăzute cu o agenție de plăți regionale sau pentru fiecare regiune, pentru fiecare land, de fapt, și mai apoi aceste agenții de plăți sunt coordonate la nivel național. Deci trebuie să avem grijă în momentul în care impunem un model pentru uh, aceste agenții de plăți. Trebuie să ținem cont de realitățile naționale. Mai apoi, în raportul Lyon și în alte rapoarte, există o mulțime de prevederi importante pentru acest raport al nostru. Spre exemplu, în aceste rapoarte se menționează posibilitatea ajutării micului fermier să creeze uh, planuri multianuali multianuale. Deci trebuie să le ajutăm pe fermieri să nu, sau să nu-l obligăm pe fermieri să prezinte și să completeze anual aceleași fermier, formulare, ci să le completeze odată la câțiva ani. Este o, vorba despre o măsură menită a scădea birocrația. Proporționalitatea. Aceasta a fost menționată de către colegi și sunt întru totul de acord cu majoritatea dintre ei. Bineînțeles, împreună putem să contribuim cu toții la îmbunătățirea acestui raport. Vreau să-i rog pe toți colegii care au idei vis-a-vis -vis de această temă să mi le transmită și mie. De ce spun asta? Pentru că știți prea bine că până la mijlocul lunii mai rapoartele trebuie să fi fost încheiate. Prin urmare, vă rog să-mi transmiteți ideile dumneavoastră cât mai curând cu putință. Bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră permanent și cu siguranță voi lua cont de ideile dumneavoastră. Domnul președinte, mulțumim Giovanni Lavilla. Dacă nu mai există alte intervenții, putem trece la punctul 13. Este vorba despre schimbul de opinii cu comisarul Cioloș. Îl rog să ia loc. Haideți să începem acest schimb de opinii. Vom discuta în cele ce urmează cu domnul comisar Dacian Cioloș. Știți prea bine, domnule preș- uh, stimați colegi, că această întâlnire este una deja tradițională. Ne, ne tot întâlnim cu Comisarul pentru Agricultură și uh, domnia sa ne va prezenta propunerile sale legislative, poate și propunerile noi pentru anul 2013. Uh, În cadrul acestui dialog structural încercăm să transmitem Comisiei Europene ideile noastre ale Parlamentului European și, bineînțeles, să comentăm eventualele propuneri făcute de către comisar. Bun venit, domnule comisar! Tema este evidentă, reforma PAC. Aceasta este tema care ne captează atenția. Bineînțeles că trebuie să discutăm într-o manieră foarte concretă activitatea dumneavoastră în acest context al reformei PAC. Dezbaterea noastră se va baza pe propunerile concrete ale domnului comisar și acum nu pot decât să-i dau cuvântul domnului Dacian Cioloș. Uh, Paulo. Mulțumesc, Paulo. Doamnelor și domnilor, Mă bucur să fiu uh, din nou în fața dumneavoastră pentru a discuta, așa cum a spus Paolo, despre programele de acțiune și despre ceea ce își propune Comisia să facă în anul viitor. Sigur, subiectul central rămâne reforma politicii agricole comune, chiar dacă nu am uh, avut o întâlnire recent pe aceste subiecte cu dumneavoastră. Eu am continuat să am discuții cu raportorii pentru a urmări calendarul dumneavoastră și pentru a, pentru a armoniza procesul legislativ al Parlamentului cu ceea ce se întâmplă la Comisie și în Consiliu. Reforma politicii agricole comune rămâne și pentru mine principala prioritate legislativă pentru următoarele luni, dar cred că avem acum ocazia să trecem în revistă și alte subiecte care se află pe ordinea de zi sau care vor reveni pe ordinea de zi. În primul rând, aș dori să vorbesc despre ceea ce am făcut de la sfârșitul lui 2011, începutul lui 2012. Am reușit să încheiem mai multe dosare importante în această perioadă. În primul rând, uh, programele de ajutorare mm, ale categoriilor celor mai defavorizate și aici uh, uh, mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, pentru că mm, putem continua și în 2012 și în 2013 pe aceleași baze, ca și în anii precedenți. Apoi doresc să-i mulțumesc lui Jim Nicholson pentru modul în care a gestionat uh, acest dosar. dosarul laptelui și astfel în a doua jumătate a acestui an măsurile vor fi aplicabile și uh, agricultorii vor putea beneficia. Tot la capitolul lapte, după cum știți, Comisia trebuie să prezintă rapoarte de intermediare privind uh, uh, situația produselor lactate pe piață, precum și sistemul de aplicare al cotelor la lapte și un astfel de raport este prevăzut pentru sfârșitul anului 2012. De asemenea, doresc rapid să vorbesc și despre mai multe dosare comerciale, uh, mai ales carnea de vită, provenită din Statele Unite și din Canada, și din Canada, îmi scuze, uh, ceea ce ne-a permis să încheiem uh, să pună în capăt unei situații tensionate cu Statele Unite și Canada, dar nu voi uita nici acordul cu Palestina, acordurile privind indicațiile geografice încheiate cu Georgia, Elveția și Liechtenstein și cu Republica Moldova, Uh, acordul uh, este în curs de adoptare. De asemenea, aderarea Rusiei la Organizarea Mondială a Comerțului a avut loc după un lung proces de pregătire și de discuții care a durat peste 18 ani. Domeniul agricol a contribuit și el la acest proces și ne-a permis să clarificăm, ne-a permis să clarificăm mai multe aspecte împreună cu Rusia înainte de încheierea procesului de negociere. Sper de asemenea că în 2012 vom reuși să facem progrese la pachetul privind calitatea. Aici am avut o discuție recent cu Paulo pe acest subiect. Comisia vă sprijină pentru a se putea obține un rezultat cât mai rapid posibil. Și pentru că vorbim despre pachetul calitate, doresc să vă anunț că Comisia realizează un studiu privind produsele locale. După cum știți, avem o conferință pe 20 aprilie, tocmai pe acest subiect. Vom vorbi despre o temă care preocupă pe foarte multă lume. Putem astfel să uh, vedem uh, exemple bune. Uh, și Comisia își continuă analiza pe aceste subiecte. În, al doilea, în a doua jumătate a anului 2012 vom avea rezultatele acestui studiu și în funcție de ele vom vedea dacă este necesar să avem o intervenție de clarificare sau de sprijin în această direcție. Temele pentru viitor acum, pe lângă politica agricolă comună, vom continua comunicarea prezentată uh, recent uh, de către Comisie privind um, promovarea sectorului agricol. Aici vom uh, veni și cu niște um, propuneri legislative care uh, pentru moment sunt în pregătire, obiectivul fiind întărirea politica de promovare, întărirea politicii de promovare în sectorul agroalimentar, uh, și asigurarea unei coerențe și a unei compatibilități sporite între diferitele instrumente de promovare care există deja în diferitele sectoare și cu o abordare mai globală cu un impact sporit pe piețele externe, dar și pe piețele interne. De asemenea, trebuie să actualizăm strategia forestieră a Uniunii Europene cu obiectivul de a lua mai bine în considerare problematica schimbărilor climatice și a energiilor regenerabile și aici uh, silvicultura poate aduce un răspuns. În cadrul acestor strategii, sigur că putem să uh, preluăm ideile formulate în diferitele ateliere și grupuri de lucru pe care le-am organizat împreună cu reprezentanții acestui sector din statele membre. De asemenea, știți că avem și un raport privind agricultura organică. Acesta a fost amânat, trebuia mm, prezentat mm, la sfârșitul anului trecut. El va fi prezentat foarte curând și ne va permite să facem o analiză a acestui sector și să vedem dacă este nevoie de ajustări legislative care să uh, intervină în cursul uh, celei de-a doua jumătăți a anului viitor. Dar uh, vom uh, parcurge deja o primă etapă de prezentare a acestui raport în fața dumneavoastră, de um, a organiza o discuție cu dumneavoastră, cu Consiliu, cu reprezentanții sectorului agriculturii organice și în urma studiului de impact pe care l-am lansat, Comisia va vedea dacă este nevoie de îmbunătățirea anumitor elemente legislative legislative. De asemenea, în 2013 intenționez să prezint și liniile directoare privind ajutoarele de stat în agricultură. Aici trebuie, mm, așa cum știți, să trebuie să înlocuim uh, liniile directoare actuale care expiră la sfârșitul 2013 și astfel vom putea să aducem elemente de clarificare, de simplificare, vom uh, completa de asemenea și orientările în urma ideilor care au fost formulate deja de către statele membre în ultimele intervenții pe care ele le-au avut, dar sigur și în urma consultărilor cu experții uh, naționali pe acest subiect. Din punct de vedere al reflexiilor sectoriale, așa cum știți, am lansat un grup la nivel înalt uh, pe sectorul vinului. Uh, pe 19 aprilie a avut loc prima reuniune a acestui grup cu obiectivul și aici de a produce un raport și de a-l prezenta în fața dumneavoastră și a Consiliului până la sfârșitul anului cu privire la uh, reforma mm, sectorului uh, vitivinicol și uh, cu privire la drepturile de plantare. De asemenea, în același uh, sens, avem și un proiect legat de sectorul uh, uleiului de măsline, cu obiectivul de a vedea care sunt îmbunătățirile posibile în acest sector și mă gândesc mai ales la calitatea și la standardizarea produselor pentru o mai bună informare uh, cu privire la aceste produse, pentru o mai bună diferențiere a acestor produse de înaltă calitate și împreună cu serviciile mele avem intenția să mm, uh, propunem niște îmbunătățiri în acest sens. Lucrăm și pe sectorul legume-fructe, așa cum uh, spuneam mai devreme, anul viitor, în 2013, ne propunem să avem o analiză a reformei implementate în sectorul legume-fructe și să vedem în luna mai dacă este nevoie de ajustări pentru îmbunătățirea sau întărirea instrumentelor care există deja în cadrul acestei reforme. Iată câteva mm, obiective pe care ni le propunem pentru lunile și anii următori. Încă o dată, reforma politicii agricole comune rămâne centrul de atenție. Uh, urmărim cu mare atenție calendarul discuțiilor din Consiliul de Ministri, precum și din uh, Parlament, din Comisia dumneavoastră, prezentarea rapoartelor și sigur că urmărim și discuțiile privind perspectivele financiare, pentru că calendarul nostru va fi legat și de decizia privind perspectivele financiare, însă rămân optimist în ceea ce privește uh, capacitatea noastră, începând cu 2014, de a pune în aplicare rezultatele acestei noi reforme, sigur cu sprijinul dumneavoastră. Iată elementele pe care am vrut să vi le prezint și sigur sunt gata să răspund întrebărilor dumneavoastră. Molto bene, grazie Dacian, davvero un... Mulțumesc foarte mult, Dacian. pentru un program foarte bogat care analizează diversele capitole și diversele sectoare de producție, plecând de la vin până la fructe, legume și, de asemenea, și partea de promovare, pe care noi am discutat-o de foarte multe ori aici. Am o lungă listă de vorbitori, așa încât o să încerc să vă restricționez un pic uh, timpul și încep cu Albert Dez și apoi uh, domnul Capula Santos. Domnul Dez. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și mulțumesc și domnului comisar Cioloș pentru că a revenit în mijlocul nostru astăzi. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi. Ați stabilit un uh, program foarte cuprinzător și o să mă limitez doar la câteva puncte. Un punct care pentru mine este foarte important în acest moment este laptele. V-am trimis o scrisoare în acest sens și întrebarea mea este cum uh, priviți uh, situația actuală pe piața uh, produselor lactate din Europa și ce face Comisia pentru a împiedica un colaps al prețurilor foarte joase, pentru că aceasta nu este o fluctuație normală de preț. Și temerea noastră este să nu se repete criza pe care am avut-o în urmă cu câțiva ani. A doua observație este legată de dezbaterea pe care, care se derulează în uh, acest moment în Parlament. Uh, domnul Capula Santos uh, și domnul Lavia și domnul Danton au rapoarte în acest sens și este foarte clar că trebuie să modificăm propunerile Comisiei și Consiliul de asemenea încearcă să aducă modificări acestei propuneri. Având în vedere această situație, unde crede Comisia că există teren pentru compromis? Cum putem estima situația în uh, statele membre? Pentru că în Germania, spre exemplu, problema a fost uh, cu acel 1%. A fost multă gălăgie pe această temă pentru că am considerat că nu putem să lucrăm cu o asemenea cifră și uh, Uh, nu vrem să existe o restricționare și mai mare a terenurilor arabile. Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește zonele defavorizate, cred că aici Comisia a fost criticată pe nedrept în ceea ce privește sincronizarea sa în săptămâna trecută am avut o poziție foarte critică față de Consiliu pentru că nu avem uh, harta, nu avem foaia de parcurs și uh, aceasta este extrem de importantă. Trebuie să știm ce va acoperi și cum se va desfășura. Există opt criterii, opt uh, etaloane care trebuie să fie urmate și noi trebuie să uh, fim foarte atenți la această situație și din punctul de vedere al Germaniei pot să vă spun că există zone care nu se mai califică și altele care uh, ajung acum pe foaia acestor uh, zone defavorizate. Este extrem de important, deci, pentru a face un plan de viitor, să știm exact cum arată harta acestor zone defavorizate. Apoi, uh, vorbiți despre faptul că vor apărea detalii în, sub forma unor um, măsuri de implementare, de punere în aplicare. Dar vreau să vă spun că Parlamentul vrea să fie la curent cu aceste măsuri de aplicare, pentru că noi, politicienii, suntem cei care trebuie să răspundem la întrebările oamenilor și ale agricultorilor. Și Comisia nu poate să decidă singură uh, toate aceste lucruri. Vrem să fim puși la curent atunci când uh, se iau decizii și vrem să știm cum se vor aplica toate aceste uh, hotărâri. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, Albert uh, Luis Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar pentru că a venit din nou în vizită la noi. Nu vorbim aici doar despre revizuirea PAC, ci și de planurile Comisiei pentru anul următor și subiectele menționate de dumneavoastră, domnule comisar. În mod evident, trebuie să fim de acord cu multe dintre prioritățile menționate de dumneavoastră și trebuie să vedem toate aceste priorități în contextul revizuirii generale. Bineînțeles, lucrurile se schimbă foarte repede aici în Parlament, după cum bine știți, și există o coordonare foarte bună între diversi raportori pe marginea revizuirii și sperăm să vă oferim un punct de vedere foarte consecvent din partea Parlamentului cât de curând posibil. Eu am listat și eu câteva priorități, unele deja au fost menționate de domnul Des, pentru sectorul lactate, care reprezintă o îngrijorare majoră pentru noi. Trebuie să nu mai avem aceste reacții spontane de urgență, de reacție imediată la o criză, ci să avem o abordare mai strategică. Dar există și alte probleme la orizont care merg dincolo de uh, dimensiunile cuștilor pentru găinile ouătoare, spre exemplu. Trebuie să vedem și ce facem pentru porci, uh, porcii folosiți la reproducție, uh, și când analizăm măsurile pentru 2013, bineînțeles, ne uităm la niște măsuri pe termen foarte scurt. Dar, cum spuneam, avem nevoie de o strategie, pentru că uh, în momentul de față ne așteaptă o criză și uh, vreau să știu ce va face Comisia pentru a evita această criză. Mulțumesc, Rita Reimer și apoi Jim Nicholson. Mich würde einmal interessieren. Vă mulțumesc. E drept, în cadrul Parlamentului European colaborăm strâns. Dar aș vrea să vă întreb în ce măsură dumneavoastră colaborați strâns cu colegii uh, comit- S-a vorbit uh, deja despre animale și bunăstarea animalelor. Transportul animalelor nu ține neapărat de mandatul dumneavoastră, însă este cu toate acestea o temă foarte importantă și pentru sfera dumneavoastră de activitate. Și aș vrea să vă întreb dacă în acest context de criză care bineînțeles, este caracterizat uh, prin uh, o încercare a statelor membre de impunerea unor măsuri de austeritate și de uh, stabilirea bugetului, a unui buget echitabil. Iată, în această, acest context de criză, dumneavoastră vorbiți despre bugetul politicii agricole comune. În ce măsură politicile de austeritate din statele membre nu vor influența sau vor influența bugetul alocat uh, agriculturii? Uh, Vreau să vă întreb în ce măsură sunteți dispus să ajungeți la uh, consens, în care sunt ambițiile la care sunteți dispus să renunțați pornind de la lipsa aceasta de fonduri. Dacă e să fim responsabili în politicile pe care le demarăm, trebuie să ne gândim la ambițiile noastre și la posibilitatea de a finanța aceste ambiții. Deci trebuie să ne gândim ce se întâmplă dacă nu avem suficienți bani. Care este părerea dumneavoastră? Care sunt deja domeniile la care vă gândiți că nu veți primi fondurile de care aveți nevoie? Vă mulțumesc! Grazie Brita. Jim Nicholson, poi Martino. Mulțumesc, Brita. Jim. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnule comisar, pentru cuvintele sale foarte laudative la adresa mea și uh, trebuie să spun că Uh, la pachetul de reformă lactate, nimeni nu s-a așteptat ca piața să reacționeze atât de rapid, pentru că situația pieții de lactate uh, la nivel global uh, se schimbă foarte rapid. Prețul scade sub costul de producție peste tot în lume și știm cu toții acum că uh, există un război al prețurilor uh, care dominează uh, uh, piața de lactate, care a demarat în Noua Zeelandă, dar care are efecte răsunătoare și aici în Europa. Și Albert v-a întrebat deja și o să vă întreb și eu cât de atent urmărește Comisia situația, pentru că nu este încă o criză, dar are potențialul de a deveni o criză și nu vreau să fiu pesimist, dar mă îngrijorează foarte tare lucrurile, pentru că costul de producție uh, a crescut foarte mult și uh, dacă prețul mai scade în continuare, uh, fermierii nu vor putea să facă față situației. și își vor pierde sursa de venituri, având în vedere că uh, costul uh, de producție va fi mai mare decât uh, prețul laptelui. Și o să vă întreb, pentru că exista, a existat o propunere din partea Comisiei, pe vremea când comisar era doamna Fischer-Bowl, care uh, sugera să renunțăm la cote și uh, vreau să vă întreb astăzi, n-ar fi o idee bună? Cred că este o întrebare pe care trebuie să ne o punem totuși. Am pus o întrebare pentru că cred că trebuie să punem această întrebare în acest moment. Este o idee bună să renunțăm la cotă în acest moment? Și ce ați făcut sau dacă veți face ceva în ceea ce privește controlarea supermarketurilor, pentru că și acest control al supermarketurilor este un element central aici. Și fiecare guvern și, fiecare, și comisia uh, doar dă din gură pe tema asta, dar nimeni nu e pregătit să facă nimic în acest sens. O să intru și în alte subiecte acum. Uh, mă bucur că ați uh, avut o listă foarte lungă de priorități, dar noi ca politicieni, din păcate, Uh, ne ocupăm doar de ce se întâmplă în prezent și uh, uităm de uh, strategiile pe termen lung. Dar în ceea ce privește pachetul de reformă, cred că fermierii agricultori din Europa s-au săturat până peste cap să tot audă de reformă. Și adevărul este că acest pachet de reformă apare tot timpul în ziar ce spune Comisia, ce spune Parlamentul, ce spune Consiliul și uh, oamenii vor trebui să mai aștepte cine știe cât până când o să afle de fapt care este situația lor. Și cred că ar fi cazul ca agricultorii să știe mai clar ce îi așteaptă în viitor. Deci e nevoie de un pic de claritate în acest sens. Raportorul pe buget, domnul Lavia, ne-a spus că până nu știm câți bani vom avea în buget pentru uh, reformă, suntem uh, prinși în menghină și nu putem face nimic. Putem să vorbim despre asta, putem să lansăm idei, așa cum uh, au făcut și colegii, dar până la urmă, până nu avem un buget și nu știm ce fonduri avem disponibile, nu putem face absolut nimic. Și o să termin cu un alt subiect care Uh, este extrem de interesant pentru mine, zonele defavorizate. Cu toate problemele pe care le avem, nu am rezolvat uh, nici măcar problemele din mandatele trecute. N-ar fi o idee bună ca uh, reforma zonelor defavorizate să fie amânată până când vom avea timpul necesar să facem lucrurile așa cum trebuie, pentru că nu avem hărțile, nu ni s-au dat încă și eu cred că ar fi cazul să amânăm un pic acest subiect până când suntem pregătiți să-l discutăm și să-l rezolvăm așa cum trebuie. Mulțumesc, Jim. Martin, ai cuvânt. Domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit aici. Antevorbitorul meu vorbea despre renunțarea la cotele la lapte. E de dreptul revoluțional. Revoluționar, nu-i așa? Dar, domnule comisar, Iată că avem de-a face cu a doua criză a laptelui. Prețurile nu uh, se mișcă în direcția pe care ne-o dorim, ci din potrivă sunt într-un curs descendent acum. Și mi-ar plăcea să primesc din partea dumneavoastră mai multe răspunsuri sau răspunsuri mai concrete decât cel pe care ni le-ați oferit. Dumneavoastră spuneați că avem un pachet al laptelui, dar acest pachet nu va rezolva criza cu care ne confruntăm. Raportul privind laptele ar trebui să reprezinte o prioritate pentru dumneavoastră și în acest context v-aș ruga să ne oferiți ideile dumneavoastră uh, să ne oferiți părerea dumneavoastră cu ceea ce se va întâmpla cu cotele la, laptele. Avem, la lapte. Avem nevoie de o reglementare a cantităților. Pentru că fără această reglementare nu vom uh, rezolva criza cu care ne confruntăm în momentul de față. Ce facem acum, de fapt? Oferim bani în dreapta și în stânga, bani pe care îi luăm din buzunarul contribuabililor și, prin urmare, ar trebui să punem capăt acele, acestei politici uh, Uh, politici care este lipsită de sens în fond și la urma urmei. Nu este vorba aici despre volatilitatea prețurilor, ci despre o criză a pieței, pur și simplu. Și avem nevoie de soluții. În al doilea rând, Dumneavoastră veți revoluționa, se pare, sectorul vitivinicol. Dezbaterea acum este una aprinsă, statele membre active în acest domeniu susțin că e nevoie de o limitare în acest domeniu, Comisia însă spune că e nevoie de liberalizare. Din potrivă. Uh, Sper că grupul la nivel înalt, care sper că va consulta și Parlamentul European, va veni cu o soluție finală rațională. De asemenea, știți că Parlamentul are nevoie de răspunsuri și pentru piața zahărului. Această liberalizare totală nu poate să fie continuate. Avem nevoie de o reglementare a pieței și uh, sper că și dumneavoastră veți ajunge să împărtășiți părerea mea. În ceea ce privește reforma ecologizării sau partea de ecologizare din reforma PAC, știți prea bine că Parlamentul European are o poziție principial pozitivă vis-a-vis -vis de propunerile dumneavoastră. Însă, în ceea ce privește cei 7% suprafață, iată, Comisia nu ne-a prezentat uh, nicio listă concretă. Um, comisia rămâne în continuare cât se poate de neclară în declarația sa, în declarațiile sale și, prin urmare, dă curs unor speculații. Vreau să vă cer uh, mai multă claritate în, uh, în propunerile dumneavoastră și în discuțiile pe care le purtați. E nevoie de claritate în contextul acesta al reformei PAC. Am înțeles de asemenea că facem o uh, diferență clară între plata de bază, plățile de bază și componenta uh, Uh, de ecologizare. Ei bine, grupul uh, politic pe care îl uh, reprezint este de părere că cele două tipuri de plăți merg mână în mână și ar trebui să eliminăm această idee de delimitare între ele. De asemenea, ieri se spunea că Comisia nu este dispusă să vorbească despre deficitul de proteine la nivel european. mi se pare absolut uh, irațional faptul că în acest context se vorbește despre încălcarea regulilor uh, OMC. Faptul că nu putem uh, accepta acest deficit de proteine la nivel european trebuie să fie înțeles și de către Comisia. De către comisie. Um, Contraargumentele Comisiei nu mi se par suficient de solide. Și încă ceva Care este poziția sau cum se comportă Comisia Europeană în trialoguri? Am observat că de cele mai multe ori Comisia stă în dreapta Consiliului, merge mână în mână cu Consiliul în cadrul acestor uh, trialoguri, chit că, conform tratatului de la Lisabona, Comisia ar trebui să aibă o poziție neutră, dacă nu chiar să, stea, um, să meargă mână în mână cu uh, Parlamentul European. Deci, care este părerea dumneavoastră? Vreau să vă uh, întreb de ce uh, poziția Comisiei Europene este aceasta. Do, il turno de coordinare. Mulțumesc, Martin. Am terminat cu coordonatorii de pe listă. O să vă rog pe toți ceilalți să nu vă lungiți mai mult de două minute, pentru că vrem să ne și răspundă domnul comisar. Domnul Sikierski. O să vă rog să îmi dați niște informații legate de calendarul de lucru. Asta ar fi extrem de utilă. Domnul Danton a vorbit despre problema Consiliului de Afaceri Generale, care astăzi se va ocupa de diverse probleme extrem de importante și care intenționează să stabilească și niște uh, puncte, să ia niște decizii importante și vreau să știu dacă ele vizează și sectorul agricol. În al treilea rând, în ce măsură v-ați schimbat dumneavoastră atitudinea ca urmare a acestei discuții față de revizuirea PAC? Atunci când vorbim despre ecologizare, spre exemplu, acesta ar putea fi simplificată mai mult uh, astfel încât să încurajăm profituri mai mari sau uh, să aducem mai multe beneficii pentru agricultori și să reducem uh, costul uh, birocrației? Vorbim aici despre politicile urbane, despre orașele din Uniunea Europeană care au fost foarte active în uh, lansarea de subiecte agricole, de discuții pe tema uh, agriculturii. Uh, am vorbit despre achiziții, despre obținerea de mijloace financiare din partea Uniunii Europene pentru a ajuta agricultura. Și avem și regulamentul 302 din acest an care se referă la finanțarea grupurilor de producători. Uh, și acest regulament, practic, uh, inhibă activitatea acestor grupuri și uh, va îngreuna și situația grupurilor existente, pentru că nu este foarte clar ce regulamente trebuie să se aplice. Există și probleme de interpretare cu acest uh, regulament și Comisia nu a oferit niciun fel de sugestie și nici nu a permis niciun fel de discuție sau schimb de păreri a actorilor interesați. Acest uh, regulament a fost introdus și pus în aplicare și nu funcționează așa cum trebuie. Deci uh, acest lucru se leagă și de producția de lapte. Cred că avem nevoie de anumite informații din partea Comisiei, astfel încât să nu fim nevoiți să așteptăm până la finalul anului. Situația în producția de lapte este extrem de dificilă și dacă vom avea întârziere, acest lucru ne va costa și mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul uh, vicepreședinte, acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, doresc să îi mulțumesc domnului comisar Cioloș și să-l și felicit pentru această imagine de ansamblu pe care ne-a oferit-o pentru programul Comisiei. Aceasta este extrem de importantă pentru noi pentru că vom lucra cu Comisia pe o bază interinstituțională și trebuie să înțelegem uh, faptul că costurile de producție uh, cresc în agricultură. În conformitate cu Eurostatul, Costurile pentru agricultori uh, pe tot teritoriul Uniunii Europene a crescut cu 40% în deceniul 2000-2010. Și acest lucru a însemnat că este mult mai dificil pentru agricultori să obțină împrumuturi de la uh, bănci. Accesul la credit a devenit mai dificil pentru agricultori. Și dacă ne uităm la uh, situația din punctul de vedere al Greciei și mă uit la ce se întâmplă în Grecia, văd că nu mai există uh, credite uh, disponibile și plățile sunt cerute în uh, numerar și asta a însemnat că foarte mulți agricultori au fost nevoiți să se lase de meserie din această cauză. Cred că Comisia ar trebui să ia niște măsuri la nivel european, astfel încât să faciliteze accesul uh, agricultorilor la credite, accesul la finanțare. Există mai multe metode posibile ca cele disponibile IMM-urilor, spre exemplu. Mulțumesc pentru că v-ați limitat la timpul de vorbire. Marc și apoi domnul Garcia. Am, ne-am uitat la multe uh, lucruri uh, din uh, punct de vedere fundamental. Ne-am uitat la uh, rapoartele existente care vorbesc despre risipă. Uh, în uh, um, Europa există 90 de milioane de tone de uh, alimente care dispar din cauza acestei uh, risipe. Deci consumatorul ajunge să fie responsabil doar de 20-25% din această cantitate, dar dacă luăm în calcul transportul, depozitarea, transformarea, congelarea, retransportul, vânzarea și consumatorul, totuși cifrele sunt foarte mari și am înțeles că pe viitor trebuie să producem și mai mult și să risipim mai puțin. Și vreau să vorbesc aici despre uh, ideea acestui an de luptă împotriva risipei alimentare. Uh, știu că și Comisia a abordat uh, acest subiect. Uh, încă nu ne-am hotărât dacă o să fie 2012-2013, dar vreau să știu dacă există vreo măsură concretă uh, pentru a pune în aplicare această uh, idee. Mulțumesc, Marc. Uh, Domnul Garcia, mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că a înființat acest grup la nivel înalt pentru studierea domeniului vitivinicol. Uh, aștept acest lucru din noiembrie anul trecut, pentru că atunci s-a anunțat și mă bucur să văd că grupul s-a înființat în cele din urmă. Am vorbit despre prețurile de referință pentru uleiul de măsline Uh, cred că este o idee complet depășită și sectorul uh, are de suferit din această cauză. Uh, nu ați analizat în mod direct legea concurenței, dar noi în acest domeniu am avut probleme cu autoritățile și am fost atacați din această prismă a legii concurenței. Și vreau să știu cum putem încuraja concurența loială. Uh, Există legături între producători și uh, sectorul în sine, sectorul alimentar și în uh, Parlament îți spunem că trebuie să analizăm uh, prețurile și să combatem abuzul de poziție dominantă pentru că acest lucru uh, deranjează întregul lanț alimentar. S-a vorbit despre lapte, un sector extrem de important, dar uh, trebuie să vorbim și despre zahăr și despre vin pentru a avea o dezvoltare durabilă în aceste zone. Mulțumesc foarte mult, văd că toată toată lumea se limitează la două minute. Elisabeth Kassinger. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-au pus foarte multe întrebări, s-a vorbit și despre zonele defavorizate, Însă, în acest domeniu nu avem suficient de multe detalii și, prin urmare, domnule comisar, încă nu putem lua o decizie asupra acestui sistem al uh, zonelor defavorizate, atâta timp când nu avem toate simulările și hărțile de care avem nevoie. În ceea ce privește piața laptul, laptelui, vedem care sunt evoluțiile în momentul de față și e clar că avem nevoie de strategii pe termen lung care să schimbe starea de fapt. fapt. Aș vrea să aflu care este poziția Comisiei, care este poziția concretă a poziției în ceea ce privește uh, renunțarea la sistemul acesta de uh, cote și care este poziția cu privire la supertaxă. Și încă ceva vă adresam o, îndre- o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la deficitul de proteine cu care ne confruntăm în Europa. Europa. Mi-aș dori să aflu care este reacția dumneavoastră la această întrebare. Mă tem că până în momentul de față Comisia nu a oferit un răspuns clar. Eu întrebam cât se poate de clar care este sau în ce măsură încearcă Comisia Europeană să elimine acest, aceste importuri masive și în același timp pe, prin măsuri interne să elimine acest deficit de proteine. Uh, Până în momentul de față se spunea pur și simplu că producția de genul acesta este mult prea scumpă și că uh, fermierii nu se nu se pot adapta la aceste costuri. Din potriva, agricultorii uh, ci mm, se pare că ar trebui să, re, să reacționeze la cererea existentă pe piață și că aceasta nu ar exista. Asta din punctul de vedere al Comisiei, dar din punctul meu de vedere, cererea pe piață este, este mare, um, lipsa de proteine sau deficitul de proteine este cât se poate de clar, este o problemă realistă, prin urmare nu pot să înțeleg răspunsul dumneavoastră sau răspunsul Comisiei. Eu consider că împreună ar trebui să dezvoltăm o strategie cât se poate de solide pe tema aceasta a proteinelor. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, josé Bave, și apoi uh, domnul Garcia Perez. Nu voi insista foarte mult uh, pe criza laptelui, pentru că s-a vorbit despre asta, dar avem aici niște instrumente de control asupra mm, volumului și asupra solului. Este adevărat că astăzi uh, ceea ce ne propunem este să destructurăm toate aceste instrumente, dar vedem că o țară care uh, produce numai 1% din producția mondială de lapte, cum este Noua Zeelandă, poate avea o acțiune de destabilizare și de unde problema gestionării producției interne și cum putem să garantăm prețurile la nivel intern. Cred că criza ne arată Uh, gravitatea acestei probleme dacă nu uh, controlăm producția. De aceea trebuie să avem o viziune globală și nu pur și simplu una sectorială. La criza viticolă aș reaminti că chiar în această sală, acum câteva săptămâni, deputații europeni s-au întâlnit cu deputații naționali și cu nouă miniștri ai agriculturii pentru a susține o poziție comună în acest domeniu și nu trebuie să o uităm. Alte două dezbateri nu au fost menționate, dar cred că și din cauza timpului scurt, problema Mercosur, care continuă să se pună și care este în continuare îngrijorătoare pentru Parlament și pentru agricultori. Cred că și aici trebuie să avem uh, o abordare transparentă asupra discuțiilor. În al doilea rând, cred că 2013 trebuie să readucă în discuție problema promovării produselor agricole. S-a dezbătut mult despre asta, trebuie să continuăm la fel programul laptelui în școli, um, măsurile pentru fructe și legume și să vedem cum putem lărgi dezbaterea către problemele legate de calitate. Ați uh, vorbit și dumneavoastră, domnule comisar, despre identitatea locală despre modul în care introducem calitatea în toate aceste elemente care pot fi deosebit de importante ca și sănătatea publică. Toate acestea fac parte din procesul de promovare a produselor agricole. Mulțumesc! Irașe, a te la parola, poi McGuinness. Mulțumesc, Jose, Irașe. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, doresc să mulțumesc și eu Comisiei pentru că ne-a spus, ne-a povestit uh, despre programul de lucru. Vreau să mă întorc la un domeniu specific la care domnul comisar a făcut aluzie și anume calitatea. După cum știți, a trecut deja un an de când am avut negocieri cu Consiliul în ceea ce privește pachetul de calitate. Uh, acesta ar trebui să fie legat de standardele de punere pe piață și nu am început uh, uh, negocierile în acest sens cu Consiliul pentru că nu avem uh, mandat, dar lucrurile sunt foarte strâns legate. Comisia a fost destul de flexibilă în modul de negociere pe dosarul calitate și cred că avem o cooperare destul de bună cu Comisia pe această perioadă de aproape un an, dar cred că a venit totuși momentul să arătăm dacă putem sau nu să înregistrăm progrese și să finalizăm aceste negocieri. neoficial sau semi-oficial. Uh, am înțeles că a existat ceva mișcare în Consiliu săptămâna trecută pe unul sau două subiecte, dar aș vrea să știu dacă la comisie noastră sprijiniți abordarea pe care am uh, abordat-o noi în Parlament, uh, pe care am avut-o noi în Parlament în cadrul acestei comisii în ceea ce privește gestionarea volumelor. După cum știți, acest lucru este extrem de important pentru noi în cadrul acestei comisii și vrem să știm dacă putem conta pe sprijinul Comi uh, Comisiei Europene și a domnului comisar pentru a ajunge la un acord cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna McGuinness. Thank you, uh, Commissioner, for being with Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Vă rog să comentați raportul grupului la nivel înalt pe tema lanțului de furnizori. Această temă este deosebit de importantă din punctul meu de vedere. Ne vom uita uh, noi aici sau vom, el, vom evalua uh, aceste lanțuri uh, existente la nivel european. Uh, și avem nevoie și de părerea dumneavoastră. În ceea ce privește produsele locale, eu consider că producătorii locali au nevoie de un acces pe piață, un acces larg pe piață și uh, problemele existente la nivelul lanței, lanțului de furnizare restrictează, restricționează practic uh, accesul micilor fermieri și producătorilor locali la piață. În ceea ce privește cotele la lapte, Uh, eu cred că ar trebui să ne amintim că am, av- am avut o criză a laptelui, uh, chiar dacă exista deja un sistem de cote. Deci cei care consideră că atâta timp cât vom avea cote nu vom avea niciun fel de criză, se înșală. E clar că se, se înșală. Uh, trebuie să ținem cont de faptul că trăim într-o, într-o lume în care ne confruntăm veșnic cu pro- probleme de Uh, securitatea alimentară și în acest context trebuie să discutăm despre soluții, soluții care ar putea să, funcționeze, să funcționeze. Deci care este părerea dumneavoastră? Ce considerați sau care este părerea dumneavoastră cu privire la penalitățile și penalizările care ar putea fi uh, aplicate în cazul unora dintre producători. Nu credeți că raportul noastră pe această temă ar trebui să fie anticipat cumva? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, sunt ultimele intervenții, vă rog frumos să, fi, uh, să fiți uh, succinți. Domnul Danta. Domnule comisar, cred că nu putem să terminăm uh, înainte de a avea o dezbatere privind stadiul avansării lucrărilor în comisie privind lanțul alimentar. Este un element foarte important pentru PAC și trebuie să avansăm neapărat pe acest subiect. Ați vorbit și despre raportul privind fructele care ar trebui să intervină la jumătatea lunii 2013. Mi se pare o dată cam târziu, având în vedere necesitățile acestei filiere. Trebuie să facem ceva pentru a avansa calendarul cu două-trei luni. Și câteva cuvinte despre lapte. Aș vrea să reamintesc că am negociat uh, aici împreună cu domnul Nicholson, iar uh, reprezentantul comisiei uh, s-a opus ideii contractelor, uh, spunând că acestea nu trebuie să depășească șase luni, dar pentru noi aceste contracte ar fi o idee bună pentru producătorii de lapte. Thank you, Mr. President. Um, in my... Vă mulțumesc, domnule președinte. Din punctul meu de vedere, flexibilitatea este mai necesară decât convergența. Sunteți dispus să regândiți anumite aspecte? Considerați, spre exemplu, că convergența ar trebui să fie aplicată la nivel local sau regional, pentru că ea contează în acest uh, context? Sau, uh, pe de altă parte, considerați că transferurile ar putea fi depăși 10%? Credeți că lucrul acesta este posibil? Mă mulțumesc! doamna Alvarez. Vă mulțumesc. Domnule președinte, îmi pare foarte rău că nu am fost prezentă la prezentarea domnului comisar. Am fost obligată să particip la o altă ședință și îmi cer scuze pentru asta. Dar, cu toate acestea, permiteți-mi să fac și eu câteva comentarii, să profit de prezența dumneavoastră. Aș dori să aflu mai multe detalii cu privire la anumite teme care mă interesează foarte, foarte mult. În primul și în primul rând, zonele defavorizate și delimitarea acestora. Acest subiect este discutat de ceva vreme încoace. Am, avem o propunere din partea Comisiei uh, o propunere care conține opt criterii biofizice. Eu uh, spuneam întotdeauna că pe lângă aceste criterii biofizice ar trebui să fie statutate și anumite criterii sociale, precum distanță, distanța de zonele urbane, distanța de uh, Europa continentală, distanța dintre aceste zone de producție și zonele în care sunt sunt uh, consumate într-adevăr produsele. Deci eu consider că aceste criterii sociale s-ar putea alătura într-o manieră rațională criteriilor uh, biofizice pe care le propune Comisia. Aș dori să menționez uh, de asemenea tema apei și uh, pro, propunerea de a economisi 25% din apă ei bine, mie mi se pare că acest, acest obiectiv este mult prea ambițios pentru că nu avem susținerea tehnică pentru a face lucrul acesta. Vi s-a cerut de multe ori, domnule comisar, să vă revizuiți poziția și uh, aceste solicitări adresate dumneavoastră erau cât se poate de bine argumentate. Ei bine, vă întreb acum dacă v-ați schimbat abordarea sau nu. Și încă ceva. revizuirea cotelor la lactate. Avem uh, o criză cu uh, cotele. Avem o criză în sectorul lactatelor. Și un viitor fără cote va înrăutăți situația, în mai uh, ales în acele regiuni care depind de lapte. Urmează acum următorul vorbitor. domnule Alvarez, domnule comisar, vorbeați despre piețe, vorbeați despre liberalizarea piețelor. Și vedem că această liberalizare începe deja în uh, două sectoare. Avem reforma în domeniul laptelui, dar vorbeați de asemenea și despre acordurile comerciale, precum cel cu uh, Mercosur. Ce se întâmplă însă cu fondul de ajuta, ajustare la globalizare? Mie mi se pare că acesta este exclus, practic, din dezbatere în momentul de față. Dar în acest moment nu putem avea o agricultură viabilă și oare nu am putea folosi acest uh, fond și aici? Vă mulțumim. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Am avut 17 colegi care au intervenit. Iată un, un record. Am reușit să și respectăm uh, timpul, nu-i așa? Și acum dați-mi voie să-i dau cuvântul comisarului. de... Mulțumesc. Nu îmi permit să discut uh, timpul uh, așa cum îl gestionați dumneavoastră și uh, toată lumea trebuie să vorbească. E adevărat că s-a prevăzut că această reuniune va dura până la 12.30 și mi se dă cuvântul pentru a răspunde la 12.29. Eu sunt gata să rămân la dispoziția dumneavoastră, dar cred că pentru data viitoare uh, este bine să se prevadă un timp și pentru răspuns, pentru că altfel uh, sunt constrâns să vă răspund rapid și să nu vă furnizez suficiente detalii. Pentru mine nu este o problemă să rămân mai mult timp, dar dacă îmi spune spuneți că trebuie să vin pentru o oră, sigur că după aceea pot să am altceva pe agenda și să fiu obișnu- obligat să vă părăsesc pentru că am altceva prevăzut. Dacă îmi spuneți să vin pentru o oră jumătate, vin pentru o oră jumătate. Dacă îmi spuneți pentru două, vin pentru două. Deci să știți că sunt întotdeauna deschisă, de discut cu dumneavoastră atât cât este necesar. Acum, la lapte. datele pe care le avem în prezent nu ne permit să identificăm o adevărată criză, ci mai degrabă niște fluctuații sezoniere. Pentru că avem un preț mediu de 3 sau 4 centime la ieșirea de la fermă. Exploatațiile privind uh, prelucrarea laptelui praf merg bine, unde sunt probleme ar fi mai degrabă la unt. Acolo intervențiile sunt deschise așa cum uh, se prevede anual. Iată elementele pe care le am la dispoziție. Însă am discutat cu producătorii și urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă. Și trebuie să vedem mai multe date pentru a, vedea dacă, pentru a înțelege dacă într-adevăr tendința este una uh, foarte negativă la partea de gestionare, așa cum a spus doamna McGuinness. Aici, criza din 2009 a uh, intervenit într-un moment în care aplicam sistemele cotelor și astăzi încă le mai aplicăm. Domnul Nicholson uh, a pus o întrebare care nu știu dacă mi-era adresată sau era adresată colegilor săi sau membrilor Consiliului. Pentru că ei sunt cei care au decis această eliminare a cotelor. Pentru că ca și la vin, dacă comisia uh, își schimbă părerea, nu trebuie să uităm că asta vine în urma unei decizii a Consiliului. Sigur că comisia are dreptul de inițiativă, însă uh, comisia a făcut niște propuneri pe care Consiliul apoi le-a votat. Deci nu comisia trebuie să fie arătată cu degetul pentru niște decizii care sunt apoi adoptate de legiuitor. Și apoi în statele membre se spune este vina comisiei uh, Uh, de asta am renunțat la cote pentru că Comisia nu l-a mai vrut. Dar nu uitați că miniștrii europeni au votat în Consiliu și numai așa uh, a, făcut, a fost posibilă această eliminare. Pentru sectorul vinului am făcut această propunere și permiteți-mi ca până la redactarea raportului de concluzii a, al grupului la înalt nivel uh, să nu mă pronunț profesioniștii din acest sector sunt chiar acum în, cursul, în curs de a discuta, pentru că asta este ideea. Nu trebuie să vorbim dacă avem un sistem de drept de plantări sau nu, știind că avem aproximativ 80 de sisteme diferite de gestionare a drepturilor de plantare în Uniunea Europeană. Asta este întrebarea pe care o pun grupului la înalt nivel și vreau să văd dacă menținem un astfel de sistem care va fi eficacitatea lui și cum poate fi făcut și mai eficient. Și la fel este și la lapte. Și aici decizia a fost luată. Am uh, pus pe masa de discuții pachetul uh, lactate așa cum a fost el uh, votat de Parlament și de Consiliu și nu mi-aduc aminte ca Parlamentul să fi insistat prea mult pentru reintroducerea cotelor la lapte. Domnule Nicoson, aceste puncte au fost discutate și dumneavoastră ați fost raportor pe acest subiect. Nu spun că sunt pentru sau împotriva acestei idei, vă spun doar că acest subiect nu a fost discutat. Deci nu trebuie să uh, arătăm cu degetul comisia. Aceste reforme sunt toate pe masa de discuții și trebuie să vedem care sunt elementele de gestionare a piețelor care sunt uh, adaptate situației actuale. La sectorul lactate, deci, pe termen scurt, urmăresc cu atenție ce se întâmplă și uh, pentru moment nu avem suficiente elemente pentru a spune că este o tendință negativă pe termen lung, iar la gestionarea sistemelor sau cotelor uh, privind volumul de producție, aici uh, Consiliul a luat o decizie, există oportunități pentru sectorul laptelui, am promis și voi face asta, lansez un studiu pentru a vedea care sunt opțiunile pentru, epoca, uh, pentru perioada post-2015, pentru a vedea uh, cum se vor gestiona uh, piețele la nivel european și voi reveni cu concluziile acestei analize de îndată ce uh, voi dispune de ele, la fel cum am făcut și la sectorul vinului, cu toată transparența. Însă, nu trebuie să uităm că ne referim la situația actuală, nu la situația trecută. nu trebuie să insistăm uh, pe păstrarea unei situații care a fost decisă acum 20 de ani și care nu mai este adaptată. La zonele defavorizate, mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit la ele, Comisia este gata să prezinte datele pe care le are la dispoziție și pe care statele membre uh, le-au uh, comunicat, dând dreptul Comisiei să le divulge. Prima dată pentru prezentarea acestor informații nu a fost uh, uh, posibilă. Comisia însă era la dispoziția dumneavoastră. Noi uh, suntem în continuare deschiși să fixăm o altă dată care să vă convină mai bine. ideea de a lăsa asta pe mai târziu și de a decide întâi uh, cum se va face reforma PAC și apoi în 2015 sau 2016 să facem o nouă schimbare a repartizării alocațiilor pentru zonele defavorizate, e bine, nu cred că este cea mai bună idee. De deci, aceea cred că avem cu toții interesul și obligația de a lua o decizie cât mai rapid posibil. Acum, pe întrebările mai precise legate de reforma politicii agricole comune, permiteți-mi să nu vă dau acum un răspuns spunându-vă ce concesiuni va face Comisia pe niște amendamente care încă nici nu există. Cred că mă pot exprima în calitate de comisar pentru agricultură aici în mod oficial în fața dumneavoastră, dar numai în momentul în care voi ști ce puneți pe masa de lucru ca amendamente la propunerea Comisiei. Cu domnul Capula Santos am avut deja o discuție în acest sens. Domnul Dantin a plecat între timp, dar și cu el am discutat. Am discutat și cu domnul Lavia și urmăresc lucrările cu mare atenție. Pentru cei 7%, domnul Des a pus întrebarea și au mai fost și alte întrebări. Din câte știu eu, vinerea trecută, Comisia a formulat un non-paper clarificând ce intră în acești 7% și cred că acest document a fost uh, distribuit Comisiei Agri. Dispuneți așadar de niște elemente mai precise pentru a vedea ce înseamnă acești 7%. Deci am pus pe masa de discuții niște detalii și sigur că vom continua. La actele de implementare și mai ales la armonizare. Nu știu dacă tragem o linie pe și ne uităm la poziția comisiei, putem spune dacă comisia a fost mai apropiată de Parlament sau de Consiliul. De fapt, ce încercăm noi să facem este să găsim niște soluții care să funcționeze și președintele știe la armonizare uh, am ajuns foarte aproape de un compromis la sfârșitul anului trecut, din păcate nu a fost posibil, însă comisia era gata să dea dovadă de flexibilitate pentru a găsi o soluție care să fie avantajoasă și pentru Parlament. Deci la actele de implementare sau la actele delegate, uh, am spus în repetate rânduri, dacă Comisia nu are posibilitatea de a acționa rapid, nu va putea aduce niște răspunsuri rapide atunci când va fi nevoie. Iar eu, în calitate de comisar, nu voi fi absurd și nu voi spune că toate puterile trebuie să aparțină Comisiei și nu Consiliului sau Parlamentului, dar la măsurile care um, necesită o reacție rapidă, uh, Comisia ar trebui să aibă capacitatea de execuție, pentru că altfel nu va putea acționa rapid și nu va putea aduce acele răspunsuri necesare rapid. La uh, cuștile pentru păsări și uh, porci este o întrebare care s-a pus uh, ulterior. e vorba de decizii aici care au fost luate de Consiliul, iar Comisia trebuie să se asigure că ele se aplică. Nu avem ce face altceva. Uh, bunăstarea animalelor, da, este o problemă care îi preocupă pe cetățenii europeni și în această bază Consiliul a luat niște decizii, deci eu nu am ce răspuns să vă aduc în plus. Doamna Reimer s-a pus o întrebare legată de modul în care vor fi tratate o, aceste obligații în contextul unei reduceri bugetare. Comisia a pus pe masă de discuții o propunere bugetară care permite acoperirea nevoilor inclusiv din punct de vedere al acestor norme. Dacă autoritatea legislativă va decide altceva uh, în această materie bugetară, atunci autoritatea legislativă este cea care trebuie să spună ce fel de obligații trebuie reduse dacă se reduc fondurile. Comisia și-a făcut uh, treaba și a pus pe masa de discuții o propunere care permite acoperirea tuturor acestor măsuri. Deci nu cred în acest stadiu nu mă gândesc Uh, în acest moment, îmi cer scuze, la ce măsuri ar trebui reduse în contextul unei reduceri bugetare, pentru că Comisia a propus un buget care este ade- adecvat. Ați spus că se fac prea multe lucruri pe termen lung, că nu ne concentrăm suficient pe prezent. Asta spune domnul Nicholson. Dar asta este și datoria noastră să ne gândim uh, la, ce, la viitor. Când ne gândim la viitor, nu înseamnă că ne gândim mereu cum să aducem niște reforme noi pentru a schimba lucrurile și pentru a uh, spori incertitudinea agricultorilor. La fructe și legume, la ulei de măsline, propunerile pe care le facem ca și la vin, nu vin să aducă un, o incertitudine suplimentară în rândul agricultorilor, ci din potrivă să aducă clarificări, să venim în uh, întâmpinarea unor propuneri care vin uh, din partea sectorului. Ca urmare, prin reformele PAC nu dorim să creăm o nesiguranță suplimentară, ci din potrivă să aducem niște clarificări care uh, au fost cerute chiar de uh, agricultori. Este adevărat că uneori mă simt prost atunci când sunt arătat cu degetul pentru probleme legate de dreptul de, plantă, de plantare, uh, problema cotelor și alte elemente care au fost decise înainte ca eu să fiu comisar, deși eu am dat dovadă mereu de o deschidere pragmatică pe aceste teme. Deci nu comisia trebuie să fie acuzată pentru niște aspecte care au fost decise de legiuitor. Eu sunt gata să-mi asum răspunderea de fiecare dată când iau eu însumi o decizie și cred că fiecare instituție ar trebui să facă asta. Voi încerca întotdeauna să fiu deschis, așa cum am fost și la vin, la lapte, la legume și fructe și la celelalte sectoare, deci voi încerca să aduc măsuri, sisteme și mecanisme care să poată fi aplicate în secolul 21 și în deceniile viitoare. În această direcție mă îndrept. Michel Dantin a plecat, dar a vorbit despre lanțul agroalimentar și despre uh, Uh, dreptul uh, concurenței aplicat la agricultură. Aici nu am niște idei sau niște informații noi pe care să vi le prezint, pentru că și eu aștept ca toate lucrările care au loc acum în forumurile din lanțul agroalimentar să fie prezentate în fața comisiei în luna iunie. Cei patru comisari care participă la aceste forumuri vor fi acolo în luna iunie pentru a vedea care sunt rezultatele și în baza acestora îmi voi asuma responsabilitățile uh, sigur, în funcție de progresul sau lipsa de progres care va fi înregistrată în aceste discuții, la ecologizare și la cei 7%. Vă sugerez să vă uitați la documentul pe care vi l-am transmis la sfârșitul săptămânii trecute. Cred că este o bază de progres și sper că vom putea clarific, clarifica acest lucru cât mai rapid posibil de ce nu în următoarele luni. La proteine și la lipsa de proteine am cerut serviciilor mele să lucreze pe o analiză a tuturor posibilităților pe care le putem avea la dispoziție, o analiză out of the box privind proteinele și în momentul în care voi avea acces la această analiză tehnică și precisă, voi putea veni în fața dumneavoastră pentru a vă da niște răspunsuri mai clare. Este un subiect care mă interesează și pe care îl urmăresc pentru că îmi doresc să facem tot ce este posibil în această direcție. Domnul Secrieschi a vorbit despre regulamentul privind grupurile de producători. Din partea producătorilor din Polonia am primit mai multe mesaje în acest sens și trebuie să vă spun că această decizie a fost uh, prezentată Comitetului de Gestiune. Prezentarea a fost amânată uh, tocmai la cererea Poloniei, care a avut nevoie de mai mult timp pentru analiza lucrurilor și am fixat o limită bugetară tocmai la cererea uh, comisarului pentru buget. Deci am fost obligat să punem această limită bugetară pentru că solicitările de finanțare pur și simplu explodaseră și nu am avut posibilitatea să acoperim toate aceste solicitări nelimitate fără a afecta celelalte organizații de producători. De aceea am pus această limită. Însă această decizie nu afectează grupurile de producători care au fost recunoscute înainte de luarea acestei decizii, cu care continuăm cu același plan operațional care a fost decis în momentul recunoașterii acestor grupuri de producători. Domnul Papa Stancos nu mai este nici el în sală. M-a întrebat um, ceva despre sistemele de finanțare uh, și de credite facilitățile care sunt aplicate în Grecia vor fi uh, aplicate și agricultorilor, nu numai micilor întreprinzători. Deci Grecia, în contextul dezvoltării rurale, poate să implementeze scheme de sprijin pentru uh, politica de creditare. La risipa de alimente, domnule Tarabela, uh, sunt uh, deschis uh, la orice reflexie în acest sens, împreună cu comisarul Potoșnic. Um, vom lucra împreună pentru a vedea cum putem combina diferitele instrumente financiare și programe pe care le avem pentru uh, domeniul nutrițional, pentru promovarea unui consum uh, sănătos și pentru o educație în acest sens, uh, în vederea combaterii risipei de alimente. Sper că în câteva luni, nu multe, voi putea reveni în fața dumneavoastră cu mai multe idei. Este un subiect care mă interesează și pe mine. La uleiul de măsline. Tocmai m-am întors din Andaluzia, din Spania, unde am avut o discuție cu acest sector. În luna mai voi propune miniștilor uh, agriculturii din statele membri care au producție de măsline să uh, discute pe uh, un plan de acțiuni pentru a vedea ce se poate face, mai ales din punct de, punctul de vedere al dreptului concurenței, un aspect care va putea fi rezolvat în contextul reformei PAC. Doamna Köstinger, la zonele defavorizate, spuneam, Comisia este gata să-și uh, prezinte datele pe care le are de îndată ce se va decide un moment la lapte, soft landing și super levy. La aceste capitole, când s-a făcut o reformă a sectorului uh, uh, lactatelor, Consiliul a luat o decizie în privire, cu privire la acest uh, sistem de soft landing. Comisia nu are intenția să revină asupra lui. Consiliul nu ne-a lăsat să înțelegem că ar exista vreo schimbare de abordare asupra lucrurilor care au fost deja decise, deci nu am ce să mai adaug aici. Iar la proteine, da, într-adevăr, este un aspect pe care lucrez. Domnul Bo- domnului Bovei am răspuns cu toată deschiderea la toate întrebările legate de sistemele de reglementare și eu le analizez și trebuie să găsim niște soluții care să ne permită să ne uh, orientăm către viitor. Uh, și aici sunt gata să gândesc uh, într-un mod uh, inovator, uh, de îndată ce se prezintă oportunități. La Mercosur. Aici nu am ce să adaug pentru că nu există un progres în acest sens, nu s-a stabilit o dată. Uh, Cred că aici mai sunt lucruri de clarificat. Știți că aceste țări au um, luat niște măsuri în ceea ce privește relația lor cu Uniunea Europeană. Pentru mine nu acesta este subiectul cel mai presant, însă asta nu mă împiedică să urmăresc cu atenție această zonă. Pentru moment însă nu există niște evoluții